Je vous remercie de prendre place. Vă rog să luați loc. Nous avons une après-midi très intéressante. Vom avea o după-amiază foarte interesantă cu audiere a unui membru din Curtea de Conturi, domnul Ladislav Balco, după care vom avea un schimb de opinii cu directorul general de la DG Regio, de la Comisie, domnul Marc Lemaitre. Aș vrea să vă informez că ne-am întrunit în reuniunea coordonatorilor în această dimineață și că ne-am pus de acord să cerem o dezbatere sau un schimb de opinii la plenară săptămâna viitoare la Strasbourg pe tema catastrofei naturale din Antile cu, uh, după trecerea uraganului Irma. Vreau să vă spun, deci, în momentul de față, că vom avea o comunicare din partea Comisiei Europene la Strasbourg pe subiectul acesta și cererea noastră va fi îndeplinită, iar detaliile organizării ordinii de zi vă vor fi transmise pe mail. Domnule Ladislav Balco, mulțumesc foarte mult că ați venit în această după-amiază în comisia noastră. Prezența dumneavoastră în cadrul Comisiei Regii este extrem de importantă pentru noi. Curtea de conturi este un partener extrem de important uh, și pentru Parlamentul European atunci când dau descărcarea pentru bugetul Uniunii. Dar apreciem, desigur, și rapoartele speciale pe care dumneavoastră deja le întocmiți de câțiva ani, care sunt date foarte importante pentru comisia noastră, pentru ca să putem evalua punerea în aplicare a politicilor noastre de coeziune, politica regională, în totalitatea statelor membre. Iar uh, aceste elemente care se regăsesc în rapoartele dumneavoastră sunt foarte precise pentru comisia noastră și sper ca în urma reuniunii din această după-amiază între staful Comisiei Rege și Comisia dumneavoastră o să existe un schimb și mai strâns de informații. Ați întocmit de curând un raport special pe acordurile de parteneriat noi suntem, mulți dintre noi, parte dintre cei care au uh, uh, negociat CPR-ul nou și vă las cuvântul acum pentru ca să ne spuneți care este situația. Bună ziua și mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bună ziua domnilor și domnilor deputați. Sunt foarte onorat să vă pot prezenta raportul special al Curții de Conturi pe 2017 cu privire la negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor din domeniul coeziunii pentru perioada 2014-2020. Unii dintre dumneavoastră, care sunt și membri în Comisia pentru Control Bugetar și dumneavoastră, domnule președinte, ați uh, fost de față când am făcut eu prezentarea în iunie și am apreciat colaborarea excelentă cu raportorii de la COCOBU, domnul Pirinski mai precis, pe um, chestiuni foarte relevante, întrebări foarte relevante au venit din partea deputaților din comisiile dumneavoastră. Uh, Prezentarea mea de astăzi este parte din angajamentul Curții de Conturi de a colabora foarte strâns cu comisiile de specialitate din Parlamentul European pe subiecte care sunt esențiale pentru munca noastră și a dumneavoastră. Nu e vorba numai de o prezentare care va avea loc la Cocobu, ci și în comisiile de specialitate. În alte rapoarte speciale pe 2017 am examinat dacă până acum Comisia negociase bine acordurile de parteneriat 2014-2020 și programele operaționale pentru ca să putem să stabilim mai bine strategia 2020 pentru ca să justificăm mai bine intervențiile în ceea ce privește nevoile de investiții și rezultate pe care le așteptăm și pentru a stabili în mod adecvat condițiile care trebuie să îndeplinite pentru ca această performanță să poată să fie măsurată. După cum am spus deja în uh, Comisia Cont, raportul va fi urmat în uh, acest an mai târziu de un al doilea raport care se va concentra pe condiționalitățile exante și pe rezerva de performanță pe care noi uh, o considerăm ca fiind instrumente inovative dar care încă nu este foarte eficientă la fața locului. Acest al doilea raport va fi după aceea subiectul unei proceduri controversate în cadrul regulamentului financiar al Uniunii, care se va discuta în comisie săptămâna viitoare și m-aș bucura să vin să vă pot prezenta și după publicare comisiei dumneavoastră, dacă dumneavoastră considerați că este util. Dar astăzi aș vrea să intru doar în detalii pe un subiect care ține de primul nostru raport din 2017, uh, 2 pe 2017. Acordurile de parteneriat între Comisie și state membre sunt așa numite planuri de investiții strategice în care statul membru își indică prioritățile de cheltuieli naționale pentru uh, Fondul European uh, Structural de Investiții pe o perioadă de șapte ani. El a fost negociat în 2014 și până în decembrie 2015 Comisia a negociat 387 de programe operaționale pentru FEDER Uh, SF, FES și Fondul de Coeziune care se bazează pe aceste premize. Altă activitate de auditare a inclus o analiză a calendarului în care negocierile au avut loc și o evaluare a procedurilor interne ale Comisiei pentru negocieri. Analiza profundă a acordurilor de parteneriat și 14 uh, programe operaționale Uh, pentru cinci state membre, Spania, Irlanda, Croația, Polonia și România, dar și o vizită de studiu la, în Danemarca. Am mai făcut interviuri cu staful de la comisie, cu staful comisiei și cu oficiali în statele membre și cu reprezentațiile permanente de la Bruxelles și consultare cu experții a făcut parte de asemenea din această analiză. Am constatat în general că Comisia a fost eficientă în negocierea acordurilor de parteneriat 2014-2020 și a programelor operaționale la, în coeziune. Am finalizat negocierile cu statele membre în cadrul uh, calendarului uh, de reglementare stabilit, focusându-se pe finanțarea strategiei Europa 2020 și a asigurat o logică de intervenție mai robustă în programele operaționale. Însă Comisia nu reușise să armonizeze uh, Uh, acordurile de monitorizare financiară uh, și uh, între fonduri și să asigure de asemenea o definire consecventă a indicatorilor de performanță pentru rezultate. Aceasta ar fi necesară pentru o bună comparare a performanțelor și a datelor de la diferitele programe. De asemenea, un număr foarte mare de indicatori și o nevoie foarte mare de date suplimentare pentru a putea vedea care este impactul fondurilor Uniunii Europene, riscă în același timp să creeze o sarcină administrativă suplimentară. Aș vrea acum să mai intru în detaliu în ceea ce privește procesele. Pachetul legislativ de politică co- coeziune pentru 2014-2020 a fost adoptat în decembrie 2013, adică cu 5 luni mai târziu decât pentru uh, perioada anterioară de programare. În ciuda acestui fapt, statele membre au înaintat toate acordurile de parteneriat la timp și, în medie, Comisia le-a adoptat în 5 luni, o lună mai repede decât pentru cadrele naționale de referințe strategice din perioada anterioară. Totuși, în plus, în 2012, Comisia a început negocieri informale în mod proactiv cu statele membre și, ca o inovație, a uh, mai și publicat documente de poziție care conțin o analiză a provocărilor principale pe care le are fiecare stat membru și a notat și progresul fiecărui stat față de Um, atingerea obiectivelor Europa 2020, dar și viziunea Comisiei despre prioritățile relevante pentru finanțare. Statele membre au înaintat apoi majoritatea programelor operaționale în formă de proiect la timp și Comisia l-a adoptat în calendarul prevăzut și întotdeauna într-o perioadă medie um, față de uh, anul trecut. Negocierile programelor operaționale au fost însă mai dificile decât în alte perioade, între Comisie și statele membre, pentru că au existat cerințe suplimentare, cum ar fi condiționalitățile exante sau cerința de a stabili o logică de intervenție mult mai clară, probleme de IT, dar au mai fost și, s-a mai întâmplat și să fie nevoie de mai multe runde de aprobare de către Comisie și au mai fost și probleme de calitate cu anumite proiecte inițiale sau documente uh, care au fost înaintate de către statele membre. Bazându-ne pe aceste de observații, noi recomandăm ca și Comisia să-și prezinte propunerile legislative pentru politica de coeziune pentru perioada de programare post-2020 la timp, astfel încât să permită destul timp pentru autoritățile legislative să și finalizeze negocierile. În al doilea rând, în ceea ce privește concentrarea pe cheltuielile din politica de coeziune pe prioritățile Europa 2020, am constatat că acordurile de parteneriat sunt un instrument eficient pentru ca să folosim fondul ESI și pentru obiectivele tematice și prioritățile de investiție care susțin uh, concentrarea noastră pe obiectivele din strategie și care uh, în același timp pot permite o diagn- un diagnostic foarte clar al nevoilor de dezvoltare și de investiții. Nevoile de finanțare pe clasate tematic au fost în general chiar depășite. Noi, având în vedere această realizare și rezultatele strategice, o să cerem contribuții suplimentare de la bugetele naționale dincolo de cheltuielile ESIF uh, sau FACE și, de asemenea, uh, notăm că Comisia a uh, folosește din ce în ce mai multe programarea fondurilor ESI pentru a influența um, guvernanța economică totală în statele membre. Deci, pentru majoritatea programelor, Comisia și statele membre au, au avut succes în dezvoltarea unei logici de intervenție mai robustă. Dar uh, informarea pe programele operaționale nu este întotdeauna coerentă cu acordurile de parteneriat, iar statele membre folosesc multe derogări și uh, Formația financiară care este de găsit în programe nu întotdeauna permite o verificare a um, temelor respective. Astfel, recomandăm ca statele membre să ofere informația financiară Comisiei, pentru care are nevoie de aceste date pentru a monitoriza conformitatea cu concentrarea tematică a cerințelor, mai ales când se folosesc derogări. Și recomandarea noastră către comisie este că ar trebui să se asigure că fondurile ESI trebuie să se uh, învârte în jurul unor obiective tematice, fapt care trebuie respectat de către statele membre. Și acum, permiteți-mi să mă întorc la subiectul cel mai important din raportul meu. Complexitatea programelor operaționale 2014-2020 fapt care rezultă într-o combinație din următorii uh, parametri. Numărul axelor prioritare definite de către statele membre, numărul priorităților de investiție adresate de către acestea și numărul categoriilor de regiuni acoperite prin planurile operaționale. Aici vă invit să vă uitați la uh, structura în matriță tridimensională. Mă gândesc că ați primit acest raport vă invit acum sau data viitoare, în funcție de interesul dumneavoastră, să vă uitați deci la această structură tridimensională din pie chart la anexa 3 de la pagina 89 din raportul nostru. Și mă gândesc că ne dăm seama că aceasta nu este simplificare. Mai mult decât atât, abordarea monitorizării financiare a diferitelor investiții între FEDER și ESF, vedem că nu se poate face pentru că informația financiară nu este aliniată priorităților de investiție. Pentru ESF, Domeniile de intervenție sunt perfect aliniate cu investițiile de, prioritățile de investiție și fiecare prioritate corespunde unui domeniu de intervenție. La FEDER, același domeniu de intervenție poate fi utilizat cu diferite obiective tematice sau priorități de investiție. Și acest lucru va uh, împiedica monitorizarea progresului, fiindcă nu va fi foarte clar câți bani au fost alocați uh, la implementarea priorităților de investiție susținute prin FEDER. În general, discutând despre diferențele între uh, FS și FEDER, în ceea ce privește măsurarea performanțelor, v-aș invita să vă uitați puțin la uh, figura 15 de la pagina 74, care e foarte ilustrativă în acest sens. Vă puteți da seama, pentru FSE sunt mult mai multe puncte forte decât uh, puncte slabe și viceversa. Mai mult decât atât, indicatorii de rezultate comune există doar pentru FSE, iar statele membre au creat foarte mulți eh, indicatori, de rezultat specifici pe program, aproape 3.000. Ca să fiu precis, 2955 pentru FEDER și aproape 2000, iarăși, pentru FSE. Asta crește numărul indicatorilor de monitorizat și va complica o agregare cu sens a datelor ținând cont de costul adunării de date, avem în vedere și numărul indicatorilor de, de performanță, care este prea mare și excesiv cu adevărat. Mai mult decât atât, nu există o definiție comună de output și pentru rezultat. Și totuși, credem că date de performanță mai multe și mai bune ar putea pava calea către un buget bazat pe performanță în era post-2020. E bine, bazându-ne pe aceste observații, recomandăm următoarele. Comisia ar trebui să definească o terminologie comună pentru ce înseamnă output și result, rezultat, și să propună includerea acestor noțiuni în regulamentul financiar UE și să se asigure că propunerea pentru reglementările sectoriale respectă definițiile acestea pentru perioada post-2020. Recomandăm asta în avizul nostru din acest an. E vorba de, regulament, de schimbarea regulamentului financiar și ar trebui să se facă și o analiză pentru 2014-2020 cu ceea ce s-a întâmplat cu toți indicatorii comuni și specifici pe program și să vedem care sunt rezultatele și outputurile cele mai, cele mai relevante și potrivite pentru a vedea care este impactul intervențiilor UE statele membre ar trebui să oprească folosirea unor programe specifice nenecesare și a unor indicatori nenecesari și uh, în ceea ce este impactul programelor, acest lucru va apărea în evaluări, așa cum s-a întâmplat în perioada precedentă. Asta înseamnă să existe date disponibile în ceea ce privește rezultatele direct atribuibile operațiunilor de cofinanțare, iar statele membre vor aduna sistematic și raporta sistematic aceste date în fața Comisiei Europene. Și totuși, indicatorii de rezultat FEDER nu nu înregistrează rezultatul imediat al proiectelor și aceste lucruri nu vor fi imediat disponibile decât dacă statele membre decid să adune asemenea date în regim de voluntariat. Prin urmare, noi recomandăm ca în cele din urmă Comisia să disemineze un cod de bune practici în rândul statelor membre ca să vedem exact cum putem stabili un impact cât mai mare pentru intervențiile Uniunii Europene și să asistăm statele membre în uh, updatarea planurilor lor de evaluare cu uh, Uh, modele de bună practică. Nu în ultimul rând, considerăm că diferitele cerințe în regulamentul, regulamentele specifice pentru fonduri și în adunarea și raportarea de date de performanță cu privire la output și rezultate, cu exemplul ilustrat anterior, reprezintă un punct slab foarte important în sistemul curent. Prin urmare, statele membre vor trebui să își creeze niște sisteme de monitorizare a performanței, ținând cont de diferite metodologii și ținând cont de numărul excesiv al indicatorilor specifici pentru programe. Acest lucru um, nu doar că ar crea o mare problemă și povară administrativă, trebuie să vedem și în ce măsură vor fi utilizate aceste date. Prin urmare, recomandăm ca Comisia să utilizeze datele din rapoartele de implementare anuale și evaluările pentru analizele comparative de performanță și, unde se cade, să uh, promoveze plafonarea în așa fel încât să existe un proces de învățare la nivel politic pe perioada 2014-2020 și unde se poate să aplice și principiul de buget bazat pe performanță, lucru care înseamnă că um, orice se întâmplă la resurse să se traducă și la output și la rezultat, prin fondul de coeziune pentru perioada post-2020 și să se folosească date um, în ceea ce privește costul real determinat pentru perioada curentă. La final, doamnelor și domnilor, vreau să vă prezint în rezumat uh, faptul că Comisia a fost foarte eficientă în negocierea al codurilor de parteneriat și programelor operaționale din coeziune pentru 2014-2020 pentru a um, aloca fonduri mult mai bine în tot ceea ce înseamnă prioritățile pentru 2020, însă ne îngrijorează aranjamentele din ce în ce mai complexe în ceea ce privește măsurarea performanței. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această comunicare pentru această comunicare foarte detaliată. Avem o jumătate de oră acum pentru ca să ascultăm comisia și să avem discuția. Sunt mulți membri care doresc să ia cuvântul, deci vreau să le dau cuvântul. Meneer Balkover, dank u voor uw komst en de eh, interessante pre Mulțumesc pentru faptul că ați venit, mulțumesc pentru prezentarea interesantă, tot cuprinzătoare. Raportul este complex, dar important și mă bucură faptul că constatați că negocierile în acordurile de parteneriat între statele membre și Comisia Europeană până la urmă au dat un rezultat bun, chit că au durat mai mult. Dar asta s-a întâmplat și cu motive legitime. Sunt probleme în ceea ce privește domeniul IT. Și întrebarea mea către dumneavoastră este, dacă vă uitați ce se întâmplă la autoritatea de management din România, care a înregistrat probleme cu uh, IT-ul, uh, cum putem atunci, ca în perioada post-2020, să facem în așa fel încât țările să se pregătească mai bine pentru asta? Există cumva recomandări specifice înspre statele membre pentru a putea preîntâmpina anumite probleme? Asta e prima mea întrebare. Și apoi, ce se întâmplă cu indicatorii de performanță? Ați făcut un comentariu foarte pertinent. Spuneați că e vorba de câteva mii. M-a surprins. Mă disem că ă, ne-am înțeles să reducem cumva acești indicatori de performanță, dar pe bună dreptate ați punctat în raport că sunt foarte multe de triat. Și am o întrebare către dumneavoastră. În ce măsură mai există o relație între toți acești indicatori și obiectivele fixate uh, pentru um, uh, regulamentul în vigoare. Și apoi mai e de stabilit și o relație în ceea ce privește toți indicatorii cu uh, rezervele de performanță. Cum stabilim această legătură? În opinia mea, Comisia a reacționat la acest raport. Există acei indicatori comunitari, în așa fel încât să avem un uh, nivel sporit de agregare, ca să ne dăm seama um, în ce direcție trebuie să ne, întrebăm, să ne îndreptăm cu toate investițiile în acest cadru general, pentru a avea rezultatele corecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru muncă și aștept cu foarte mare interes uh, un răspuns. Mulțumesc, Constanțe Cril. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Balco, sincer, pentru acest raport interesant. N-am putut să urmăresc totul, fiindcă raportul nu... N-am avut raportul în fața mea, deci, de multe ori n-am putut să văd uh, exact la ce vă referiți, dar mă voi uita după aceea. Și am o întrebare către dumneavoastră, pentru că ați discut, ați, v-ați ocupat intens de uh, uh, tot ceea ce ține de acordurile de parteneriat. Eu sunt uh, raportor cu Van Nistel, am fost raportor cu domnul Van Nistel pentru regulamentul general și am negociat la vremea respectivă cu Comisia și cu Consiliul, iar Parlamentul a insistat asupra unui fapt. Principiul parteneriatului să fie consolidat. Și Ehm, în ultimii ani am putut eh, purta mai multe discuții în eh, regiune. Adesea, de exemplu, am auzit cum par principiul parteneriatului nu a fost întotdeauna transpus în realitate și gestionat așa cum fusese inițial prevăzut, ci cu mult mai puține drepturi pentru uh, cei care participau în plan local. Și atunci am o întrebare. Ați putut analizat puțin această problemă în uh, raportul dumneavoastră sau ați, ați uh, luat pulsul situației puțin, fiindcă Comisia, de fapt, ar trebui să insiste asupra respectării principiului parteneriatului înainte de a își exprima acordul față de un anumit acord, uh, acord de parteneriat. Mă interesează dacă aveți date în acest sens. Și apoi, pe bună dreptate, ați spus că nu tot ceea ce a comportat regulamentul uh, aducea și simplificare. Dar ce se întâmplă cu condiționalitățile ex ante? Pentru a le putea respecta în anumite state membre, adesea s-a ajuns la întârzieri și trenări mari pentru a putea realiza anumite proiecte. Mie personal totuși mi se pare că lucrurile sunt gândite cu sens, pentru că atunci uh, proiectele se pot derula mai bine și mai durabil. Dar ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Putem continua pe această cale? Ce ne sfătuiți pentru viitor și pentru viitorul politicii de coeziune? Oare să consolidăm lucrurile în această direcție sau, din potrivă, vi se pare că totul este prea complicat și ar trebui să facem o simplificare, inclusiv la condiționalitățile ex ante? Merci beaucoup pour le groupe des Verts. Mulțumesc foarte mult, iar acum pentru verzi. Domnul Rope. Vă mulțumesc foarte mult curții de conturi, mulțumesc mai ales pentru raport. Într-adevăr, e vorba de un raport extrem de interesant. Eu cred că evaluarea de astăzi e foarte importantă pentru deciziile viitoare. Eu m-am ocupat deja ceva vreme cu elaborarea de proiecte și cu stabilirea de proiecte și unele lucruri nu le înțeleg. De exemplu, dacă ne uităm la perioada de programare 2014-2020, vedem că astăzi suntem în septembrie 2017 Proiectele nu au început încă, plățile la, nu au fost încă făcute, dar calendarul uh, a intrat deja în a doua sa jumătate. Regiunile nu investesc decât din ajutoarele financiare ale uh, Uniunii și, de fapt, aceasta înseamnă că două treimi din timp, adică 2-3 ani, nu am fost în stare să facem investițiile care erau necesare în statele membre. În statele membre lipsesc finanțele, iar susținerea europeană se lasă așteptată. Au mai rămas doar 2 ani pentru ca să facem toate investițiile și aceasta înseamnă că uh, ritmul trebuie să fie accelerat cerința de a accelera procesele a rămas în vigoare și din acest motiv s-au făcut mai multe greșeli, mai multe au apărut lacune și eu vreau să vă întreb dacă nu credeți că pe următoarea perioadă de programare din 2020 încolo n-ar trebui totuși să înceapă negocierile după 2020, pentru că peste 2022 trebuie să înceapă deja punerea în aplicare a proiectelor. Sau puteți eventual să propuneți altceva pentru ca să putem să le transformăm aceste investiții în ceva durabil. Pe de altă parte, nu avem alte sarcini pentru industrie lipsesc și acolo acțiunile necesare și deci, în final, uh, antreprenorii caută investiții și contracte în alte părți. Apoi, în legătură cu programele de parteneriat și acordurile concret, în această dimineață am discutat despre diferențele dintre regiuni și am constatat că există țări în care un teritoriu este subdivizat într-o regiune, într-o mai multe regiuni, însă într-o regiune, de exemplu, um, unitară, poate să existe, pot să existe diferențe foarte mari și nu avem acorduri care să poată să ține toate regiunile în cadrul unei țări și investițiile mai bine, regiunile mai bine dezvoltate sunt mai bine finanțate și celelalte sunt cele care rămân în urmă. Da, Roza D'Amato acum și după aceea colegul nostru Nielsen, care va fi ultimul la luarea de cuvânt. Mulțumesc, Roza. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult domnului Balco pentru că a venit aici. După cum ne-ați confirmat chiar dumneavoastră, Curtea a constatat că și Comisia și statele membre au reușit să definească obiectivele de realizare, de atingere a acord, stabilite în acordurile de parteneriat și numărul de indicatori uh, care a fost indic, uh, stabilit a fost foarte ridicat, iar unele definiții importante nu sunt bine coordonate. Poate sunteți de acord atunci că la următoarele negocieri va trebui să ținem cont de aceste indicații. Iar la recomandările finale, Curtea spune că Așa cum am spus-o noi de mai multe ori în această comisie, există nevoia unei propuneri a comisiei pentru după 2020, care trebuie să vină cât se poate de repede, pentru ca să putem să negociem la timp și cu seriozitate cu Parlamentul și cu Consiliul. Deci, adoptarea cadrului de reglementare trebuie să se facă cât mai repede pentru ca să evităm întârzierile în cascadă care s-au văzut, de exemplu, la programele operaționale dinainte. Aș vrea de asemenea să mai amintesc că o mare parte din programele operaționale din sudul Italiei au fost adoptate între septembrie și decembrie 2015 cu efecte care rămân de evaluat în ceea ce privește cantitatea și calitatea cheltuielii din această programare. Aș dori să fac în final o, să pun o întrebare. La, la 55 se referă raportul la probleme IT care sunt destul de grave în schimbul electronic de informații. E vorba de probleme care apar din cauza unui sistem SFC 2014, un nou sistem care, după cum citesc în raport, au, uh, are 19 versiuni ceea ce complică, bineînțeles, pentru administrațiile naționale și regionale toată activitatea, mai ales având în vedere că noi vrem să simplificăm lucrurile, mi se pare foarte grav ce s-a întâmplat în domeniul IT. Ați putea să ne spuneți, vă rog, cum a fost rezolvată problema și dacă a fost rezolvată și cum vreți să faceți cu sistemele operaționale pe viitor și adresez această întrebare și comisiei pentru ca să nu se mai repete așa ceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Colegul nostru Nielsen. Tack så mycket. Eh, <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Pregătirea pentru această perioadă 2014-2020, în momentul în care a fost făcută, eu uh, am răspuns de regiunea uh, nordul Suediei și am avut o atitudine foarte critică vis-a-vis de poziția uh, guvernului suedez. S-a discutat intens uh, în ce privește acordurile de parteneriat. Uh, această regiune până la urmă nu a fost cuprinsă. Ați verificat uh, aceste aspecte. În ce măsură statele membre implică regiunile în aceste acorduri? Există din acest punct de vedere greșeli comise? Există recomandări din partea Comisiei către statele membre? Președintele, mulțumesc foarte mult. Da. Veți avea acum dificultatea de a răspunde într-un interval de 10 minute la numeroasele întrebări precise care v au fost adresat și mă dau și eu una. În raportul dumneavoastră spuneți că nu există neapărat o convergență între performanță și obiectivele tematice. Aș vrea să știu care sunt obiectivele tematice care uh, au fost cele mai afectate pentru că în ce privește obiectivele tematice legate de dezvoltarea durabilă și trecerea la un nou tip de economie, știm că există până între 12 și 20% din fonduri afectate acestei preocupări. Vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră de a răspunde la întrebările adresate de colegi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte pentru toate observațiile făcute și pentru observațiile din partea 5 sau 6 eh, deputați. Înțeleg că acest subiect este foarte interesant pentru dumneavoastră în calitate de colegiuitor și mă bucur că domnul Mittenburg a spus că dumneavoastră, membrii ai Comisiei pentru Dezvoltare Regională, ați atras atenția asupra acestei probleme când ați uh, pregătit uh, diversele uh, cadre financiare. Și unele întrebări din partea domnului Robe sau altor colegi vor putea să primească răspunsuri uh, din partea Comisiei, nu din partea Curții de Conturi, pentru că observațiile noastre se găsesc deja în raport și am formulat șase recomandări și concluzii. Și de fapt, toate aceste aspecte au făcut obiectul unei dezbateri cu reprezentanții Comisiei. Eu am aici uh, echipa prezentă. Branislav a fost unul dintre uh, cei care uh, au participat la aceste dezbateri. El poate să explice concret care au fost chestiunile care au fost ridicate și Bernard de asemenea a participat și el, poate să vă ofere răspunsuri mai concrete. Mulțumesc, domnule președinte, îmi dați voie? Voi încerca să parcurg uh, întrebările în ordinea în care au fost adresate și mă uit și la Bednars întrebându-l dacă poate să mă completeze. Înainte de toate, domnule Van Miltenberg, în ce privește problematica IT, uh, este și ea o, uh, o chestiune la care voi reveni în legătură cu cea de-a patra întrebare. Nu avem uh, recomandări specifice pe care să le facem statelor membre în ce privește problematica uh, IT. Uh, noi am menționat asta la punctul 55, dar a făcut parte această problematică din condiționalitatea ex ante, dotarea cu sisteme IT funcționale. Sigur că va mai fi publicat un raport uh, în curând uh, în legătură cu aceste aspecte. Cea de-a doua parte a întrebării domnului Ivan Mittenberg a fost legată de indicatori uh, și modul în care prevederile actuale îi respectă. Da, de fapt, esența problemei este faptul că există uh, o puzderie de indicatori prea mulți uh, care măsoară același lucru în modalități diferite, ceea ce poate să creeze dificultăți în obținerea de date valabile. Asta este ceea ce pot răspunde la prima întrebare. După aceea, doamna Creel a adresat o întrebare legată de principiile de parteneriat și uh, dacă acest principiu nu a fost slăbit cumva uh, prin uh, neimplicarea autorităților locale în procesul de negociere. Și a mai existat și o altă întrebare asemănătoare. Noi nu criticăm acest aspect în raportul nostru în mod special, pentru că respectăm uh, faptul că procedura de desemnare ține de competențele uh, statelor naționale în uh, cadrul acestor programe din acest fond. În ce privește condiționalitățile exante, ele au, vor face obiectul celui de-al doilea raport al nostru. Ceea ce putem spune acum pentru că încă vom mai avea contacte săptămâna viitoare pe această temă. Dar ideea principală este că inovația este binevenită, dar la fața locului încă nu se văd efectele și un motiv este pentru că uh, au fost făcute verificări la început și uh, pentru ultima dată, ultima verificare s-a făcut în 2016. După aceea nu au mai fost făcute analize legate de îndeplinirea acestor condiții. Deci, în uh, următorul raport vom reveni în mod special și asupra acestor aspecte. Cea de-a treia întrebare a venit din partea domnului Rope și ne uh, întrebau uh, ba, cât de uh, întârziați suntem în implementarea programului. Există într-adevăr riscuri în acest sens. Cu cât uh, uh te afli uh, mai înaintat în acest proces, cu atât sigur se consumă și mai mulți bani. Este un risc inerent legat de momentul în care ne aflăm acum și, uh, de altfel, în prima recomandare făcută, noi ne referim la acest subiect. Comisia trebuie să propună baza legislativă la timp și adoptarea trebuie să fie făcută la timp de către Parlament și de către Consiliu. După aceea, revenind la uh, principiul parteneriatului. Sigur că trebuie să uh, clarificăm cine este partenerul adecvat pentru comisie. Deci, uh, și aici ar putea să apară eventual critici. Bernard, dorești să mă completezi? Foarte pe scurt, vă rog, pentru că după aceea vrem să dăm cuvântul și comisiei. Într-adevăr, am discutat principiul parteneriatului cu statele membre. Toate statele membre au uh, numit parteneri pentru aceste acorduri de parteneriat. Nu a fost principalul subiect al demersului nostru de auditare uh, principiul parteneriatului. Dar aș dori să observ că ar fi foarte greu să evaluăm calitatea parteneriatului de stabilite, pentru că trebuie să analizăm uh, numărul întâlnirilor care au avut uh, loc. Asta putem să facem, dar în ce privește calitatea acestor întâlniri, ar fi într-adevăr o provocare prea mare să putem să ne pronunțăm în ce privește angajamentul uh, și problemele legate de ownership. Dar ă, sigur că în statele membre pe care le-am examinat, putem spune că ă, au ă, respectat niște cerințe în ce privește stabilirea parteneriatelor și atragerea unor actori relevanți în aceste parteneriate. Președintele, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Dumneavoastră îndemnați Comisia Europeană să își prezinte propunerea legislativă pentru legislatura următoare fără întârziere. Și sunt de acord cu dumneavoastră și bineînțeles că sunt de acord și cu necesitatea de simplificare, pentru că simplificarea ca și o propunere legislativă care să vină într-un termen rezonabil și un vot într-un termen rezonabil, creează premisele pentru o uh, mai bună orientare a programelor viitoare. Dar dumneavoastră știți foarte bine care sunt dificultățile existente privind uh, foaia de parcurs. Comisia Europeană este și ea prezentă printr-o uh, doamnă de, din partea Direcției Generale Regio și poate se va referi și la problemele legate de calendar. Vă rog, aveți cuvântul. Pentru 5 minute. Da, aici ne aflăm. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește acest raport, uh, Comisia dorește să mulțumesc Curții de Conturi pentru obiectivitatea raportului și uh, dincolo de uh, situația uh, legată de presiunile de calendar, apreciază faptul că acordurile de parteneriat au fost adoptate la timp și sigur că în măsura în care mai există o întârziere vom încerca să recuperăm uh, acest timp pentru uh, propunerile legislative și Comisia a reușit uh, să negocieze programe mai robuste uh, pentru prioritățile 2020 uh, și Mă pot referi la câteva din între chestiunile care au fost uh, menționate. Uh, multe din uh, ele se referă la viitor, deci nu au făcut obiectul acestui raport și Uh, în curând va participa și directorul general la aceste reuniuni, poate că îi veți adresa și lui întrebări concrete, poate că și săptămâna viitoare, în prezența comisiei, se poate discuta calendarul pentru cadrul financiar multianual. Ar fi atunci poate un moment mai potrivit de a răspunde la toate chestiunile care vă frământă. În ce privește indicatorii? Nu suntem în dezacord cu Curtea de Conturi. Există foarte mulți, într-adevăr, și Comisia acum se orientează pe indicatorii care sunt specifici diversele programe. Există sute de programe care se află în derulare. Și, într-adevăr, constatăm că și programe asemănătoare se bazează pe indicatori diferiți. Ne interesează însă volumul finanțărilor, care sunt indicatorii specifici, să vedem dacă putem dezvolta niște indicatori pe bază comună europeană în funcție de aceste analize. Domnul Rope a menționat că există un gol în investiții pe o perioadă de 2-3 ani, dar uh, știți că noi uh, operăm în baza sistemului uh, plus 3, mai avem puțin timp la dispoziție, sigur că nu trebuie să ne relaxăm dar uh, trebuie să ne gândim uh, până la urmă, fără să izolăm anumite programe de perioadele de uh, derulare. Trebuie să vedem și care este fluxul investițiilor, pentru că el trebuie să fie unul cât mai stabil, pentru că există o perioadă în care programul demarează și după aceea un alt flux financiar în momentul în care programul se apropie de finalizare. Deci eh, noi am analizat acum eh, programele care au demarat în perioada 2013, 2014, 2015 și bineînțeles că ne gândim și la eh, rata de selecție, la plățile care se produc la fața locului. În ce privește țările eh, care eh, și eh, atragerea regiunilor în aceste proiecte, sigur că decidenții pe plan național trebuie să aibă ultimul cuvânt. Trebuie, evident, însă ca fiecare stat să aibă și propriile politici regionale. Noi nu putem să exercităm o presiune împotriva voinței statului național. Alți indicatori la modul general. Gândiți-vă la raportul privind articolul 16 care a fost prezentat în această comisie, că, care a fost adoptat la finele anului 2015 și vedeți acolo, sistemul uh, actual de indicatori este mult mai bun în comparație cu perioada precedentă și ne ajută să informăm pe contribuabili în legătură cu modul în care banii vor fi cheltuiți. Vedem uh, care au fost promisiunile făcute și eu cred că uh, spre finele acestui an vom putea începe să uh, informăm în legătură cu modul în care acești indicatori au fost respectați în diversele programe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la acest schimb de vederi între uh, comisie și noi și apreciez uh, ceea ce a spus uh, dumneavoastră la începutul întâlnirii. Bineînțeles că există o comisie de control bugetar în Parlament, dar există și alte comisii care sunt interesate de aceste rapoarte specifice ale uh, curții de conturi, ele sunt menite să ducă la o mai bună performanță a investițiilor europene în diversele programe. Vă propun acum să facem o scurtă pauză de două minute în așteptarea următorului nostru invitat. Grazie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 Bien. Nous poursuivons notre ordre du jour. Je vous remercie de prendre place. Continuăm cu ordinea de zi și aș vrea să vă rog să luați loc. Merci. Et nous avons le plaisir d'accueillir euh, cet après-midi. Mulțumesc, avem plăcerea să-l primim la noi în această după amiază pe directorul general de la Digi Regio, domnul Marc Lemaitre. din schimburile noastre de opinii tradiționale. Știți că directorul general Le Maître, este la dispoziția noastră pentru ca să răspundă la toate întrebările pe care le avem și trebuie să organizăm dezbaterea în funcție de întrebările care îi se par prioritare, dar și care necesită mai multe clarificări și împreună am convenit că directorul general să intervină pe comunicarea recentă a Comisiei pe specializarea inteligentă, pe stadiul punerii de, în aplicare a programelor de coeziune și vom uh, rămâne foarte aproape de audierea pe care tocmai am încheiat-o cu uh, Curtea de Conturi, dar vom afla și despre proiectul actelor delegate și uh, tehnicilor sale care vor să extindă acțiunile inovatoare urbane în FEDER în următorii 3-4 ani. Dar o să vedeți, domnule Lemetră, că nu o să scăpați deloc de întrebările pe care le au colegii, întrebări strategice despre viitorul politicii de coeziune, chiar dacă știm că anumite răspunsuri nu o să poată să fie date uh, din partea comisarei Crețu. Vă dau cuvântul dumneavoastră și uh, o să dau cuvântul coordonatorilor și deputaților care au întrebări pe care vor să vi le pună. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și bună ziua, dragi deputați. Aș vrea să adaug doar un punct la această introducere pe care mi-ați făcut-o și anume comunicarea. Eu cred că e un moment foarte bun să facem un inventar despre comunicare. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt despre fiecare subiect pentru ca să permit uh, timp uh, pentru întrebări din partea deputaților. Am adoptat o comunicare pe strategiile de specializare inteligentă. Nu este titlul comunicării, dar este conținutul ei. În iulie am adoptat-o, chiar înainte de pauza de vară. Din perspectiva doamnei Crețu și din perspectiva DG Regio, aceasta nu este o comunicare de rutină. E vorba de o comunicare importantă și aș spune chiar o comunicare strategică. Eu cred că este în același timp un indicator clar pentru faptul că inovarea deja în această perioadă este esențială pentru politicile noastre și că ea va avea acest rol chiar consolidat pe viitor. Aș dori să încep cu partea de inventar a comunicării, pentru ca să vedem despre ce este vorba în ea. Am impresia că nu suntem chiar conștienți de realizările pe care le avem prin politica de coeziune și că am ajuns aproape la o revoluție în uh, politicile de inovare publică. Am avut un început de la acest uh, domeniu chiar în 2008-2009, în, uh, de fapt în medii academice și mai, cu mai, mai puțin de 10 ani mai târziu, Uniunea Europeană este pionieră în implementarea conceptului concret și toată lumea se uită, mi s-a spus chiar astăzi, la ceea ce face Uniunea și aceasta mi-a spus-o chiar unul dintre fondatorii uh, academici uh, ai noțiunii de care vorbim. Toate acestea s-au putut întâmpla datorită politicii de coeziune și mai specific a mecanismului de condiționalitate ex ante. Strategiile de specializare inteligentă au fost unele din condițiile pe care le-am impus și anume să se poată cheltui pe inovare în proiectele de coeziune. Eu zic că este un exemplu unic care este disponibil, e un efect pârghie pe care putem să-l să-l notăm. De fapt, este una din condiționalitățile ex ante care au fost uh, adoptate cu entuziasm și în care nu avem nicio problemă să le îndeplinim condițiile astăzi în Europa. Avem peste 120 de specializări inteligente cu strategii aferente și eu cred că putem să fim foarte satisfăcuți de, de mediul acesta care s-a schimbat, dar în același timp trebuie să fim conștienți că nu am finalizat încă rezoluția de care vorbim. Imperativul imediat este că strategiile sunt documente în mișcare și că sunt folosite ca referință pentru ca să definim uh, proiecte concrete. Aici responsabilitatea este a autorităților de management în întreaga Europa și e foarte important să se întâmple așa, pentru că avem sume foarte mari care trebuie să fie cheltuite pe inovare prin politica de coeziune, cam 70 de miliarde pe această perioadă de programare care este o sumă care seamănă cu suma pentru orizontul 2020, după cum v-ați dat seama, probabil. Apoi, mai sunt anumite elemente în care nu am stabilit încă cum trebuie aranjate elementele în cadrul priorităților. Eu vreau să menționez câteva elemente de îmbunătățire în viitorul apropiat pe care noi am vrea să le vedem. Prima condiție este sănătatea sistemelor de inovare, ecosistemelor de inovare. Știm că aceste sisteme nu sunt întotdeauna potrivite pentru ca să răspundă nevoilor economiilor locale. E vorba de structuri, de imbolduri, de abordări legături cu universitățile, cu lumea academică, centrele de cercetare. Și pentru ca să îmbunătățim situația existentă, eu cred că politica de coeziune are deja toate instrumentele care îi trebuie. Avem posibilitatea să regândim condiționalitățile exante pentru următoarea perioadă dar putem să și uh, obținem uh, reforme structurale inovatoare pentru perioada în curs și cea următoare. Dar chiar acum ne-ar place să vedem o schimbare pozitivă și de aceea, dacă avem uh, o abordare potrivită cu DigiRigio, care va fi motorul acțiunii și cu orizontul 2020 care dorește îmbunătățirea calității sistemelor inovatoare, sperăm să putem să facem un progres uh, considerabil. Al doilea, al doilea domeniu de îmbunătățire este nevoia de a avea strategii inteligente de specializare, nu um, ca parte a unor strategii dirijate spre intern, um, numai spre regiuni care se uită la ele însele și fac o analiză, ci tocmai pentru a face un inventar al realităților, ale economiei mondiale, a felului cum aceasta evaluează, evoluează prin uh, lanțuri de valoare adăugată și pentru ca să avem strategii inteligente de specializare care să poată să găsească parteneri, oportunități de cooperare la nivel uh, interregional. Astăzi nu avem decât puține mijloace. Avem platformele tematice, care sunt de fapt o platformă de întâlniri și care se întâlnesc pe teme de transformare industrială, energie și agroalimentație dar vedem și că ele nu ne oferă capacitatea necesară pentru regiunile care chiar ar vrea să facă investiții împreună, comune, proiecte demonstrative sau uh, procese de producție noi, pentru a pune bani în comun, de exemplu, și pentru a pune în aplicare aceste proiecte și trebuie să ne gândim mai bine cum facem pe următoarea perioadă de programare ca să permitem așa ceva. Dar, în orice caz, pentru viitorul imediat, dacă folosim asistență tehnică pe care DG Regio o poate gestiona, atunci, cu mijloacele modeste pe care le avem, o să putem să mobilizăm acei actori care vor fi foarte doritori să coopereze. Și în final, care este, cred eu, cea mai importantă experiență de politică pentru strategiile de specializare inteligentă, noi le vedem ca pe cel mai bun punct de plecare pentru ca regiunile uh, care se află în tranziție industrială să găsească soluții eficiente. Nu neapărat regiuni de tranziție, dar regiuni pe cum sunt unele pe care le cunoaștem, care, din cauza sectoarelor tradiționale economice, oțelul, textilele, poate. Sunt importante. Și dacă ne gândim la cele esențiale care vor veni, de exemplu, în producția de uh, resurse fosile sau uh, folosirea carbunelui, dacă ne gândim că va trebui să le ajutăm să se reinventeze, vom ști că va trebui să dezvoltăm noi sectoare economice și pentru aceasta e bine. E o mare provocare și știm că multe regiuni din Europa au luptat uh, decenii întregi pentru a face această reconversie și reinvenție, dar noi credem că o strategie inteligentă de specializare poate să ofere eventual un punct de plecare mai promițător decât cel care s-a încercat până acum. Și apoi vom lansa un apel de oferte din partea regiunilor ca atare, care ar avea aceste caracteristici și vom vrea să identificăm pe cei care sunt motivați și care vor urma o astfel de abordare politică de politică și vom susține acesta pe toate mijloacele pe care le avem la serviciile comisiei și mă refer aici la toate serviciile comisiei care au expertiza și care ar putea să fie utile, dar și prin uh, asistența tehnică pentru expertiza externă, dacă este necesară. Acestea sunt punctele principale ale comunicării pe strategiile inteligente de, speci de specializare, dar cred că mesajul cel mai important de reținut este că noi suntem convinși că prin politica de coeziune vom putea să lansăm ceva care are un potențial enorm pentru Europa, să facem față provocărilor transformării industriale, provocării de a trebui să rezolvăm această schimbare tehnologică, de a, schimbare care va fi în valuri, să putem să o gestionăm cât de bine. Și uh, eu cred că e o investiție pe termen lung. Această convingere eu am câștigat-o și pentru că am văzut cât de entuziastă uh, este um, toată lumea care a văzut uh, ce se propune și cred că vom reuși. Cam atât ce vroiam să vă spun despre acest punct. Al doilea punct, în legătură cu implementarea programelor, e mai puțin încurajator. Avem uh, ultimul set de informații, ultimele estimări trimise din partea statelor membre, care au fost trimise și în cursul lui iulie. Și nu suntem foarte mulțumiți cu ceea ce am văzut. Și ca să folosesc o expresie din franceză, mai e mult de lucru, dar ce este încurajator este că ultimele evaluări au arătat că s-a făcut totuși o schimbare esențială, s-a făcut un pas înapoi. În ultimele luni, 25% s-a folosit foarte mult, 20%, mai mult de 20% din uh, ceea ce uh, s-a prevăzut. Identified uh, projects. And that means that we have... Și asta înseamnă că față de în urmă cu 12 luni am trecut de la o rată de selecție de 15% la um, 40%. Sigur că asta ar trebui să ducă la cereri de rambursare. Dar partea mai puțin bună din prezentarea de astăzi este că atunci când discutăm despre cererile ă, completate de plată, ne dăm seama că suntem în urmă. Chiar și comparativ cu 2007, 2013, unde începutul n-a fost unul dinamic. Și nu vă ascund faptul că asta va genera o situație în care Creditele de plată disponibile pentru bugetul 2017 nu vor fi folosite până la sfârșitul acestui an. Ne întristează acest fapt. Dar asta este situația în care ne aflăm. Prin urmare, procesul acesta de uh, aducere la zi a plăților concrete trebuie să se materializeze. În ceea ce privește acțiunile inovatoare urbane, da, am depus uh, pe lângă Parlamentul European și Consiliu un, un proiect de regulament derogat pentru a extinde durata maximă de viață a proiectelor inovatoare în ceea ce privește acțiunile urbane pe care le selectăm. Nu e retroactiv, este pentru următoarea uh, perioadă de oferte, noiembrie, dar ne-a convins ceea ce am avut ca feedback din partea acelor orașe și conglomerate urbane care au avut succes la uh, prima licitație și care acum își implementează proiectele inovatoare concrete. Trei ani e o perioadă puțin cam scurtă pentru a trage toate, atrage toate învățămintele din aceste proiecte, în special toate învățămintele cu privire la replicările posibile. Deci, asta ne propunem să facem prin acest act delegat. Să trecem de la o durată maximă de 3 ani pentru proiecte la 4 ani. La sfârșit, despre acțiunile de comunicare, doream uh, să vă furnizez câteva date, niște actualizări concrete. Vă amintiți că a existat o propunere comună, un plan de acțiune, care de facto să fie de natură interinstituțională, ținând cont, bineînțeles, de statele membre și implicându-le, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, așa cum au propus comisarii Crețu și Tyson în iunie trecut. În ceea ce ne privește pe noi, noi de atunci am uh, continuat pe calea noastră cu propriul plan Doream doar să vă spun că suntem foarte avansați acum. cu, cu demersul nostru. În primul rând, e vorba de campania de comunicare pentru publicul general. Mai, un exemplu mai clasic cu titlul general Uniunea Europeană oferă rezultate concrete în regiune. The EU delivers in the regions. Asta este în etapa finală pregătitoare și asta vine în urma un efort corpora, comun al Comisiei pentru a avea investiții mai multe în termeni generali, model susținut de, prin mijloace europene și care include proiectele finanțate de la coeziune și care, bineînțeles, include și uh, proiecte susținute prin FC. Suntem încântați de faptul că proiectele de coeziune s-au bucurat de atenție în campania de comunicare, au făcut obiectul uh, campaniei în sine. Dacă, de exemplu, treceți prin aeroportul Fiumicino, destul de aglomerat, veți vedea un panou uriaș cu privire la proiectul de la Pompei, foarte atrăgător, din punctul meu de vedere personal. Deci foarte, foarte impresionant. O imagine, cu o imagine impresionantă. Și foarte convingătoare, de altfel. Deja am obținut vizibilitate sporită pentru proiectele finanțate prin condul de foeziune, prin această campanie generală. Dar acum uh, vom uh, uh, lăsa la o parte această campanie cu titlu specific. Apoi, ne interesează și tineretul ca audiență. Și vrem să selecționăm uh, ambasadori pentru tineret, care să descopere proiecte de coeziune și care să vorbească despre ele pe platformele sociale. Comunicarea fiind așadar îndreptată către semenii de vârstă. În următoarele 6-12 luni dorim să declanșăm niște dezbateri între cetățeni cu privire la politica de coeziune și ce se așteaptă ei de la aceasta pe viitor. Am, uh, ne-am selectat partenerul pentru asta, Consiliul Municipalităților și Regiunilor uh, Europene, organizație pe care o cunoașteți cu certitudine. Obiectivul nostru este să avem uh, per total 60 de asemenea dialoguri specifice cu cetățenii despre politica de coeziune după cum vă spuneam, în următoarele 6-12 luni. Și am avea câteva parteneriate cu mijloace media, cu mijloace de comunicare în masă selecționate pentru a face o comunicare adecvată despre politica de coeziune în următorul an. Spun toate acestea sunt foarte conștient și fericit uh, totodată de faptul că Parlamentul European, mai ales unii eurodeputați, sunt foarte, foarte activi la ora actuală. E o mobilizare comună, aceea de a spori profilul și sensibilitatea față de politica de coeziune. Acum, mulțumesc! Merci infiniment pour cette présentation claire concret. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare concretă și vom face un prim tur de întrebări în runda coordonatorilor și dau cuvântul în primul rând domnului Van Nistelrooy pentru că ă, ă, acum subiectul principal este specializarea inteligentă. În primul rând vă felicit cu acest discurs de stare a Uniunii, State of the Union. Asta așteptam pentru săptămâna viitoare și să știți că vom și verifica uh, discursul lui Juncker, dacă este la fel de elocvent ca dumneavoastră, în primul rând, și apoi cu mesajul cheie, pentru că dumneavoastră ați fost cât se poate de clar uh, în ceea ce privește coeziunea și care sunt marile provocări ce ne stau înainte. Nu mă refer la toate acum. Câteva cuvinte despre specializarea inteligentă. Da, noi știm că atunci când am negociat regulamentele, am consolidat din ce în ce mai mult uh, acest element și mi-amintesc cum uh, am discutat cu doamna Hübner la vremea ei și apoi a preluat domnul Hahn și politicile noastre s-au repoziționat față de noua economie, față de noua situație socială. E vorba de faptul că există o interfață cu dimensiunea teritorială a politicilor europene. Pe de o parte avem Orizont 2020 care se descurcă foarte bine și toate valorile ne arată că uh, se cer mai mulți bani și că studenții și profesorii lucrează în instituții cu mare interes, dar evaluările arată că absorpția în economie este în urmă. Asta este concluzia după aceste evaluări. Dumneavoastră ați menționat asta, dar îmi lipsește din această notă să se spună că noi vom uh, înregistra consecințele din cadrul nouă sau de la Orizont 2020, pentru că este ca o mașină minunată, dar fără roți. Asta e Orizont 2020 și altele. Și până la urmă problema este cu acel shared ownership, cu asumarea partajată a răspunderii. Vreau să vă spun că mi-ar plăcea să regăsesc aceste elemente în politica integral, integrată a Comisiei. De asta mă refeream la starea Uniunii. Dacă avem acești piloni la nivel politic, putem să vorbim frumos despre smart specialization, dar dacă vine de la DigiRegio, asumat de DigiRegio, este și mai bine. Deci, vrem să vedem cum procedează pas cu pas comisia. Deocamdată lipsește ceva la evaluare și acum trebuie să facem totul înspre a merge, uh, pentru a merge către integrare. În al doilea rând, despre comunicare, mă bucură faptul că ați uh, menționat acest aspect. E o alianță împreună cu Comitetul Regiunii lor pentru activitate descentralizată și regionalizată și ar trebui să profităm de această oportunitate și de inițiativa dumneavoastră cu finanțare separată, poate, în așa fel încât uh, să arătăm care este valoarea adăugată a politicilor noastre. Sunt uh, foarte, foarte multe proiecte, foarte mulți oameni ajutați astfel, întreprinderi ajutate de uh, politicile noastre profită de o oportunitate, dar într-un fel lucrul uh, colapsează din cauza faptului că pe chestiunile mari Uniunea Europeană nu furnizează rezultate. Și așa cum spunea și noastră astăzi, uh, să lăsăm o stea să strălucească, să uh, uh, intervenim pe lângă acei oameni, acei cetățeni care cred că există o valoare adăugată și care se bucură că au mers cu Erasmus, de exemplu, și că au putut studia o perioadă într-o altă parte a Europei. Sunt foarte multe persoane care ar trebui încurajate să vorbească, să iasă la lumină. Și această inițiativă inițiată dumneavoastră ar putea fi chiar minunată. O ultimă observație. Împreună cu domnul Van Meltenberg de la ALDE am spus că trebuie să îi capacităm pe cei care abordează această nouă uh, mentalitate, cum ar fi inițiativa Vanguard. Dacă aceasta aduce oameni la oaltă foarte bine, dar nu există suficiente instrumente și suficienți bani pentru a traduce totul într-un model de tip industrie 4.0. Deci, problema este cu FC că ei ne spun, da, nu e totul suficient de concret, uh, lucrurile se creează, dar dacă nu iese ceva concret, de exemplu o fabrică, atunci noi nu venim cu banii. Deci, lipsește ceva. E o verigă lipsă la nivel înalt uh, în Europa și ar trebui să avem o inițiativă în acest sens iar cei care deja sunt dispuși să facă asta, să meargă pe fast track, pe procedura accelerată. M-am săturat de această situație. Avem o rezervă de performanță de 21 de miliarde în Europa și sunt țări care cheltuiesc 95% din uh, bani, bani angajați, și iată, nu primesc rezerva de performanță. Dacă am avea un model pe bază de output, atunci cei care într-adevăr fac ceva pot să treacă la următorul pas. Nu! Uh, viteza e dictată de cel mai lent și așa ceva e inacceptabil. Cei care oferă un exemplu bun ar trebui să meargă în fast track, pe procedură accelerată și despre asta aș vrea să aud aici, să-i susținem pe cei care oferă rezultate uh, și care fac ceva cu adevărat. Mulțumim foarte mult! Din partea grupului S și D, văd cine dorește să intervină. Elena? Nu. Ok. Le grup ECR souhaite-t-il intervenir? Nu. Grupul ECR nu dorește să intervină, atunci domnul Miltenberg din partea grupului ALDE. Mulțumesc și mulțumesc pentru prezența în această comisie, domnule Lemetre. Personal sunt foarte Uh, mulțumit de faptul că sunt acte delegate în ceea ce privește acțiunile inovatoare urbane. Sunt lucruri importante, mai ales în ceea ce privește traiectoria viitoare pentru uh, agenda urbană și îmi exprim de pe acum speranța că vom avea și un follow-up într-un fel sau altul, în ceea ce privește acțiunile inovatoare urbane post-2020, sperând să avem și mai multe mijloace financiare, fiindcă inovația uh, în oraș, cu toate provocările sociale, sunt lucruri importante. Apoi, comunicarea și documentul de lucru în ceea ce privește consolidarea inovării în regiunile europene. Documentele vin într-un moment foarte important, așa cum ați spus-o și noastră pe bună dreptate, uh, inovarea, strategia de um, inovare regională cu specializarea inteligentă sunt lucruri foarte importante. Um, lucrul a început din 2014. Conceptul este unul nou, dar foarte de succes, care a contribuit la un focus mai bun, la inovație în regiuni și, până la urmă, lucrurile trebuie să meargă înspre o creștere economică. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie să privim uh, și uh, înspre ceea ce va fi după 2020. Așa cum spunea și domnul Van uh, Nistelrooy, după cum ați spus și dumneavoastră, avem inițiativa Vanguard și aceste lucruri par cumva că mm, pe de o parte nu sunt încadrate nicicum. Deci nu pot fi finanțate prin EFSI, că lipsește faptul că nu este suficient de concret, nu intră în programele naționale și atunci trebuie să um, uh, găsim o soluție. Ce părere ați avea despre posibilitatea ca la Interregio Europe, la follow-up, să uh, capacităm investiții fizice mai multe? Vedeți o posibilitate aici? Asta e prima mea întrebare. Și a doua întrebare se leagă cumva de prima, fiindcă uh, vă întreb, e posibil ca 15% din mijloacele disponibile pentru uh, uh, anumite mijloace să fie utilizate și în afara domeniului de aplicare, mie mi se pare că nu se întâmplă suficient asta, mai ales că oricum 15% nu ajunge. Cum putem să privim uh, uh pentru post-2020? Și în al treilea rând, ce se întâmplă cu stimularea autorităților de management în așa fel încât să utilizeze mai bine programele? Articolul 70 din prevederile comune prevede la un moment dat asta și e foarte important să avem acțiunile pregătitoare am depus aceste acțiuni pregătitoare tocmai pentru a mijloci investițiile, exact ca la Vanguard, în concepte noi industriale, cu uh, printare 3D, de exemplu. Eu sper ca, până la urmă, la comisie să se reacționeze și să existe o procedură de follow-up. Acum suntem cumva uh, într-o perioadă intermediară și sper ca pe post-2020 să avem suficientă finanțare, așa cum ați spus și noastră în comunicare pe bună dreptate, în așa fel încât să avem cooperare interregională în uh, noi uh, lanțuri valorice pentru că eu cred că acolo este marea provocare pentru Europa, să fim uh, competitivi cu clustere uh, de altundeva din lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție foarte interesantă din partea grupului Verzilor, domnul Rope. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule director. Mă mulțumesc și dumneavoastră pentru ideile interesante, mai ales în legătură cu tot ce a fost nou și implementarea ideilor noi în această perioadă de finanțare. Această strategie de finanțare inteligentă Deocamdată nu este, această strategie nu este deocamdată suficient de cunoscută și mi se pare că am avea nevoie de informații clare pentru a afla mai multe lucruri despre strategia respectivă. Iată așadar și întrebarea mea, în strânsă legătură cu acest fapt. Dacă ar fi să cerem această informație, sau nu știu, că dacă ar fi să ceară informația um, comunele, autoritățile locale, regionale, puteți disemina informația, ne puteți împărtăși și nouă. Mă gândesc la o regiune din Lituania, de exemplu, unde avem uh, o centrală nucleară care acum uh, este dezafectată, iar regiunea se confruntă cu o mare rată a șomajului la ora actuală, chit că în trecut uh, în regiune domeniul TIC era foarte bine dezvoltat, se, este în continuare foarte bine dezvoltat, dar se utilizează prea puțin. Exper, avem experții necesari, ca și până acum, în regiunea respectivă, și deci poate că acești oameni ar putea să își folosească într-un mod mult mai bun capacitățile și cunoașterea. Ați spus că nu sunteți foarte mulțumit de utilizarea mijloacelor deja uh, eliberate. Ei bine, e o situație cu care ne vom uh, confrunta la fiecare cadru financiar. Sunt programe care sunt implementate prea târziu, de exemplu. Și de data aceasta avem aceeași situație. Acum sunt făcute cererile, dar implementarea programelor se lasă așteptată. Ce crede Comisia în acest context? Ce vrea să întreprindă, fiindcă suferă și economia noastră, mai ales în regiunile mai sărace, în momentul în care 3-4 ani nu primesc finanțare. Iar în agenții economici de acolo trebuie să aștepte 2-3 ani de zile până să muncească. Și în perioada ce a rămas apoi trebuie să facă tot posibilul să absorbă totul. Deci, mai întâi, vedem că Uniunea Europeană nu ne permite nimic și apoi uh, are pretenții mari de la noi suferă și credibilitatea Uniunii Europene. Și uh, poate că ar trebui să ne gândim puțin la acest element. Cum, așadar, putem să structurăm uh, cadrul de finanțare cu diferite perioade de programare. Să nu uităm de Brexit în uh, toată această poveste și influența pe care o are asupra surselor de finanțare. Am vrea să avem claritate. Ne așteptăm din partea Comisiei la o poziție clară pentru a reduce pe cât posibil aceste discrepanțe. De la EFDD are cuvântul doamna Rosa D'Amato. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și domnului director general pentru prezența în întâlnirea noastră de astăzi. Eu mă refer la transpunerea în practică a politicilor noastre pentru proiectele 2014-2020 și aș dori să folosesc ocazia să comentați puțin proiectele din Italia, pentru că uh, avem primit rapoartele uh, privind uh, exercițiul bugetar uh, și uh, cifrele uh, ne pun pe gânduri. Este vorba despre un program care se derulează deja de 2 ani și jumătate și încă există niște goluri la nivelul unor miliarde. Este vorba de o sumă de 2,3 miliarde este vorba de 17% din proiecte mai, uh, o rată mai mică decât media din Italia în ce privește creditele de plată. Deci situația din Italia este mai proastă decât situația din Malta. Poate că ne furnizați unele informații, dar și în ce privește cheltuielile din uh, ultimii ani, este o situație de-a dreptul amețitoare dacă ne gândim cum s-a procedat cu diversele proiecte. Și nici măcar nu dispunem de date concrete. Direcția Generală pentru Bugete trebuie până la urmă să pună totul într-un cadru. Ne-a confirmat că încă din iunie 2017 peste 100.000 de mii de euro Eh, din fosta perioadă de programe nu au fost utilizate. Este vorba despre proiecte pentru turism în Sicilia. Rectifică. În următoarele luni o să mai există rectificări financiare și deci întrebarea este cum uh, Digi Regio a s-a ocupat de problema cheltuielor foarte lente în Italia în perioada de programare și care este situația și cum este ea relatată în rapoartele finale 2016-2017. Uh, Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc. foarte mult. Trecem aici uh, în Încheiem uh, runda coordonatorilor. Îi voi da cuvântul însă și lui, uh, lui Joseph Moscu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc la rândul meu să salut prezentarea făcută de domnul director general privind această specializare inteligentă și salut și activitatea desfășurată de comisie. Ehm, comunicarea făcută la jumătatea lunii eh, iunie pe același subiect, specializarea inteligentă. Acest document demonstrează necesitatea acestei strategii, eh, pentru că până la urmă aduce avantaje pentru fiecare regiune, avantaje specifice și eh, sigur că fiecare regiune trebuie să-și definească propriile priorități de investiții. Deci, eh, noi trebuie să ne adaptăm prioritățile pe specificitate. Biodiversitate, surse regenerabile de energie, eh, depășirea subdezvoltării, inovații, creare de locuri de muncă și eh, proiecte de dezvoltare durabilă. Aș dori să vă supun atenției, domnule director general, uh, problemele legate de identificarea de către Comisie a acestor necesități specifice, pentru că dacă dorim să încurajăm cooperarea interregională, uh, mi-aș dori să văd de asemenea uh, dezvoltarea acestei cooperări în cadrul unor bazine geografice mai largi. De pildă, regiunea de peste mări eh, franceză, eh, în colaborare cu eh, regiunile din America, ale Oceanului Pacific, pentru că aici geografia permite de fapt o cooperare care este în clipa de față insuficient exploatată. Mi-aș dori de asemenea consolidarea cooperării interregionale și dincolo de frontierele europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult lui Joseph Andrei Novakov. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Lemetru, mulțumesc pentru prezența în mijlocul nostru astăzi și uh, folosiți un limbaj uh, foarte clar, ușor de înțeles, când este vorba inclusiv de subiecte foarte complexe. Au fost ridicate multe probleme. S-a vorbit mult despre specializarea inteligentă. Eu voi încerca să abordez lucrurile și dintr-o altă perspectivă dezbateri privind uh, perioadele următoare uh, vor fi inevitabile. Autoritățile regionale se întreabă cum va arăta politica de coeziune după anul 2020. Și avansez uh, aici câteva preocupări la care sper să puteți răspunde. Ce gândiți dumneavoastră despre posibilitatea ca uh, resursele din cinci fonduri structurale uh, care urmăresc uh, același obiectiv până la urmă să nu ajungă înapoi la statele membre. Cum evaluați, evaluați dumneavoastră lipsa uh, existenței unui set uh, unic de reguli când este vorba despre cinci fonduri diferite. Cum se poate ajunge la o mai bună reglementare când este vorba despre coeziune? Spun acest lucru astăzi pentru că uh, v-am ascultat părerea și cu câteva luni în urmă, dar există un mediu dinamic în care lucrăm și trăim și lucrurile se schimbă din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult și eu doresc să fac câteva observații și să vă adresez o întrebare. O primă observație. Este adevărat că nivelul de absorpție este destul de scăzut și creează probleme uh, în momentul în care ne întrebăm în legătură cu eficiența politicii noastre regionale și există multe incertitudini legate de perioada de după 2020. Ne punem probleme de context și de climat. Ce de-a doua chestiune. Nu tragem întotdeauna concluzii din lecțiile trecutului. Eu fac parte și din Comisia pentru Bugete Știm uh, uh, ce uh, prevede bugetul pentru 2018, reducerile operate și ne întrebăm dacă în anii care urmează, când vor trebui să fie efectuate plăți, riscăm din nou să avem probleme când vom ajunge eventual într-o nouă criză legată de mijloacele financiare și nu vom găsi soluții pe termen lung. Deci, iată că nu învățăm din uh, experiența trecutului. Cea de-a treia experiență se referă la anul 2018 în acest context. Aveți uh, unele îngrijorări în uh, ce privește deja situația financiară, pentru că uh, Uh, s-ar putea uh, la un moment dat să apară și uh, probleme de personal în direcție. Dar acum vă oferim timpul necesar pentru a răspunde la întrebări. Domnule președinte, stimați membri ai comisiei, vă mulțumesc tuturor pentru diversitatea subiectelor pe care le-ați abordat și toate sunt probleme foarte pertinente. și se referă la situațiile dificile care încă există. Domnul Van Nistelrooy a pus o întrebare dificilă făcând o legătură între orizontul 2020 și politica de coeziune. Nu uh, voi exprima aici vreo preferință, pentru că nu uh, este acesta mandatul meu. Dar Ceea ce consider eu că ar fi o cale rezonabilă de uh, progresare. Vin uh, de la o întâlnire cu uh, un grup uh, de experți acei oameni poate sunt mai apropiați de uh, programul Orizont 2020 decât noi și uh, am fost mirat să aflu uh, ce se întâmplă în statele lor membre, pentru că înțeleg necesitatea de a avea în domeniul inovației o abordare de tip bottom-up. Cei care fac decizii economice pentru sectorul privat necesită Uh, o implicare în acel proces în baza unei specializări inteligente, pentru că ei sunt cei care urmează să modernizeze economia. Pentru că dacă nu o vor face, noi toți vom plăti costurile. Deci, există uh, o necesitate imperioasă ale acestei abordări tip bottom-up. Ținând seama de evoluțiile tehnologice, de inițiativa Vanguard, există niște obiective concrete care se bazează pe tehnologia 3D. trebuie să existe o asemenea întreprindere care să se bazeze pe tehnologia 3D care oferă un potențial uriaș pentru multe sectoare ale economiei. Și acest tip de uh, perturbatori tehnologici pot să apară, dar care să permită și înnoirea diverselor sectoare, iar specializarea inteligentă poate să aducă o contribuție în acest sens pentru integrarea acestor inovații în procesele productive. Să ne gândim la sectorul încălțămintei cu 10 ani în urmă, se părea că uh, se apropie de uh, sfârșit, pentru că exista uh, un aflux de produse în acest sector dinspre China și se părea că piața noastră uh, o să uh, moare. Noi, uh, până la urmă, știm că Uh, am fost uh, um, un mare producător în acest domeniu înainte de această invazie asiatică. Dar acum, când este vorba de sectorul încălțămintei, producția indigenă se simte mai bine. De ce? Pentru că uh, ne-am reinventat, am stimulat lanțul valoric și am uh, aplicat inclusiv aceste tehnologii perturbatoare, inclusiv imprimantele 3D. Deci, dacă ne gândim la o politică industrială modernă, nu ă, trebuie să ștergem de pe hartă ă, producția tradițională ă, pentru că nu așa trebuie privite lucrurile în realitate. Eu cred că strategiile de specializare inteligentă um, sunt fundamentale pentru ca economia europeană să valorifice la maximum tot ce este nou în tehnologie și să le adopte. Dar asta nu poate face programul Orizont 2020, spun acest lucru cât se poate de franc pentru că Orizont 2020 nu are această funcție. Dar, bineînțeles, că eu cred în necesitatea uh, unui program de cercetare uh, care să uh, fie funcțional în Europa. Eu subliniez până la urmă însă și complementarea acestor demersuri este nevoie de ambele fațete în Europa. Uh, nu trebuie să le punem uh, pe poziții uh, conflictuale demersurile, pentru că este nevoie de un asemenea tip de abordare de jos în sus și de sus în jos. În ce privește Vanguard, nu eram conștient de faptul că dumneavoastră ați propune vreo acțiune pregătitoare care ar putea să fie stimulativă. Ar fi putut fi. Da, bun, care să fie atunci sistemul nostru de funcționare? Intervenții fără microfon. Bun, dar oricum sunt recunoscător pentru că ați menționat acest aspect. Dar dați-mi voie să spun două lucruri. Primul este că, după cum am mai precizat, în clipa de față există un gol, o lacună în instrumentele noastre pe care trebuie să o suplinim în viitor. Și există două modalități de a opera. Cred că au fost de altfel menționate e, ambele de către dumneavoastră, domnule von Miltenberg. Putem să avem o abordare interregională decizii luate pe plan central, Comisia după aceea se implică, stabilește niște precondiții, stabilește grupuri de regiuni și după aceea găsim modalitățile de finanțare. O formulă destul de simplă și de atractivă. Cea de-a doua, să lăsăm lucrurile în, să funcționeze într-o manieră descentralizată, să lăsăm pe actorii uh, regionali să se implice și să facilităm utilizarea uh, unor sume de care uh, se dispune în cadrul programelor regionale pentru a fi folosite inclusiv în colaborare cu teritorii uh, extraeuropene. Analizăm ambele opțiuni. Dar în ce privește acum și aici, există un proces de trilog în ce privește propunerile omnibus. Comisia nu a făcut niciun fel de propunere de modificare a articolului 17 la care dumneavoastră ați făcut trimitere. Dar încă nu s-a ajuns la un acord între Consiliu și Parlament privind pachetul Omnibus și poate că am putea să reflectăm încă asupra uh, momentului, dacă e, ar fi sau nu cel propice pentru a relaxa limitările existente pentru a folosi o parte din programul dumneavoastră operațional pentru cheltuieli în afara ariei geografice europene. Am menționat acest lucru astăzi deja. Merită să ne gândim și la această posibilitate. Nu cred că astăzi problema este legată de cei 15%, pentru că regiunile au 0%. Da. Problema este că regiunile trebuie să obțină garanții uh, pentru legate de uh, buna gospodărire a acestor bani. Și uh, asta poate să fie uh, poate ușor îngrijorător pentru ele. După aceea, uh, politicile în acest domeniu sunt uh, greu de efectuat când trebuie să aperi ideea că o parte din banii care se cuvin regiunii tale vor pleca practic spre alte regiuni. Dar poate că nu ar trebui să căutăm scuze sau să oferim argumente regiunilor pentru a nu recurge la aceste formule. Ați menționat de asemenea dimensiunea urbană și viitorul ei este un subiect uriaș pentru noi, într-adevăr. Am noi continuăm să investim foarte mult în agenda urbană a Uniunii Europene și în implementarea ei și va trebui să ne gândim cu seriozitate uh, care să fie direcția spre care să ne îndreptăm din acest moment. Va trebui să vedem cum abordăm necesitatea de a uh, consolida uh, evoluția uh, urbană în următoarea perioadă de programare. Ope, um... Domnule Rope, cu privire la strategiile de specializare inteligentă. spuneți că vă întrebați dacă oamenii știau despre asta. Eu sper că știau. Cred că depinde însă cât de mult a fost dezvoltată strategia, iar în cazul Lituaniei, dacă nu greșesc, avem o singură strategie națională. Deci, înțeleg că nu greșesc. A existat un proces național de descoperire antreprenorială, de aducere la aceeași masă a negocierilor în sectorul privat, atât administrația cât și universitățile sau centrele de cercetare și sectoarele private, dar și societatea civilă. dacă se întâmplă la nivel național, nu toată lumea este implicată, nu toată lumea e conștientă, dar dacă se întâmplă la nivel regional și e bine organizat, iar procesul e foarte important, e esențial pentru ca să mergem dincolo de interesele stabilite, pentru că despre aceasta e vorba, atunci e nevoie de un proces transparent și dacă procesul acesta este bine organizat, atunci toată lumea care ar trebui să știe despre această strategie, de fapt, trebuie să a, aflat deja pentru că trebuie să cunoști procesul de pregătire pentru ca să poți să adopți o strategie uh, după aceea. Dar toată lumea trebuie să fie informat și aici e responsabilitatea autorităților de management. Ei trebuie să aloce banii pe inovare acolo unde este strategia. Iar uh, prin uh, uh, într-un apel de oferte trebuie să fie clar referințele făcute la ceea ce se dorește ca strategie. Și deci ar trebui să fie o, să existe o cale foarte normală de a te informa pe strategii, pe conținut din partea celor care promovează proiectele, cel târziu la momentul de care vorbesc. Ați menționat uh, exemplul închidere unei uh, centrale nucleare. E foarte relevant acest exemplu și mi se pare că are legătură cu ceea ce am spus înainte, cu ceea ce am vrea noi să folosim. Pentru că pentru aceasta vrem să folosim uh, strategiile inteligente de specializare ca un punct de plecare al uh, unui proces pentru transformare economică. Am menționat exemplul unor regiuni uh, în care se exploatează cărbunele, iar vicepreședintele Sefcovici a transformat subiectul într-unul vizibil, dar sigur că este adevărat și pentru cazul pe care l-ați menționat dumneavoastră. Însă, în cazul Lituaniei, poate că o să existe nevoia de o strategie locală, care astăzi momentan nu există. A mai fost o întrebare, cred, după domnul Van Nistelrooy, în care m-ați întrebat despre viteza implementării, ce putem să facem, ce trebuie să facem pe viitor, dacă suntem gata să tragem concluzii. Eu cred că cea mai uh, îngrijorătoare dimensiune a situației în care ne aflăm acum este cea în care ne apropiem foarte tare de final. Președintele Juncker s-ar putea să menționeze în discursul despre starea Uniunii când o să facem propunerile pentru CFM. Ne apropiem foarte tare, deci, de dezbaterile decisive, începând cu dezbaterile interne din comisie, pe structura următorului CFM și pe alocările diferitelor instrumente. Și este clar că într-o astfel de perioadă nu este neapărat bine să dai impresia că ne mișcăm foarte încet și că poate avem prea mulți bani. Cine știe ce o să spună unii. Asta este ceea ce cred eu că e cel mai îngrijorător acum. Dar aveți dreptate că acesta este anunțul pentru un eventual val de cerințe de plăți. Când o să vină acesta 2020, 2021, cine știe, 2023, când Uniunea o să aibă 27 de membri, nu 28. Deci, da, cred că ne îndreptăm spre probleme pe viitor. Dumneavoastră m-ați întrebat dacă înseamnă că nu am uh, tras toate învățămintele din trecut. Vreau să vă amintesc că nu a fost ideea Comisiei să uh, introducă N plus 3-ul. Nu a fost parte din propunerile comisiei. Și știm de ce s-a ajuns la N plus 3, tocmai pentru că noi am vrut ca plățile să se miște încet în această perioadă. Noi, adică mai degrabă Consiliul a vrut ca ele să se miște încet în această perioadă. Dar ceea ce văd acum este mai degrabă că actualul cadru impune o disciplină zero, de fapt. Pentru că, de fapt, N plus 3, dacă ne uităm la tot, la plățile în avans, la tot, vedem că factorul N plus 3 este cel mai important și nu N plus 4 sau N plus 5. Deci asta este ceea ce noi încercăm să facem acum. Cu toții avem experiențele noastre cu sectorul public. Sectorul public, de fapt, avansează foarte încet, cât se poate de încet. Și pentru mine aceasta este o lecție clară pentru viitor și sper ca toată lumea să nu uite de ea pentru următorul CFM. Eu cred că și Comisia a arătat uh, foarte clar în documentul său de reflexie pentru finanțe că vrem mai multă disciplină pe viitor și chiar mai mult de atât. Și aici chiar avem uh, de-a face cu o lecție de care, pe care trebuie să o învățăm din perioada anterioară trebuie să încercăm să trecem lin de la o perioadă la cealaltă și nu să ne oprim și să repornim și să stabilim un nou sistem și de-abia după 2 ani să începem să ne uităm la proiecte. Nu așa. Eu zic că ar trebui să fie un proces continuu. Avem uh, o listă de proiecte, unele proiecte pot fi finanțate din perioada anterioară, și după aceea următoarea începe imediat, următoarea perioadă. De aceea avem, trebuie să nu revoluționăm întregul sistem, asta este una. Eu cred că trebuie să fim pentru simplificare, dar nu cred că ar trebui să reinventăm uh, roata cu totul. Iar apoi, în detaliile regulilor, trebuie să ne gândim foarte clar la cum putem beneficia de un moment propice în lista de proiecte la sfârșitul unei perioade, pentru ca să poată să fie benefică pentru începutul următoarei perioade. Și aceasta ar fi mult mai bine pentru economie, după cum ați spus, că nu suntem uh, pe, pe uscat timp de mulți ani și fără investiții. Am trimis acest semnal, cred, destul de evident, pe, în docu- prin documentul nostru de reflexie pe finanțele europene și suntem foarte hotărâți să ne îmbunătățim la, pe subiectul acesta. Pe Brexit, cred că dumneavoastră v-ați gândit uh, la statistică când ați pus întrebarea, e corect? Eu zic că deja am avut un schimb de informații despre efectul statistic al Brexit și anume că PIB-ul uh, mediu pe cap de locuitor o să scadă cu 1%. Nu este neapărat uh, semnificativ din punct de vedere al uh, efectelor statistice, dar eu cred că trebuie să ne gândim și că în raportul de coeziune, adică raportul care apare la începutul lui octombrie, ar trebui să avem ce citi, pentru că cred că va avea vreo 300 de pagini și zic că această informație va fi uh, menționată și în raport după aceea. Domnule Mato, nu pot încă să vă dau o informație clară despre uh, procesul de încheiere. Noi l-am început, statele membre au trebuit să trimite informațiile finale care trebuie să fie trimise până în martie și până atunci am analizat informația, am avut 5 ani să o facem în uh, cele mai simple situații am trimis uh, scrisori de închidere, nu foarte multe trebuie spus, cred că vreo 5 din uh, toate programele și în final am cerut clarificări, informații adiționale și așa mai departe. Deci cam acesta este stadiul în care ne aflăm, care înseamnă că anul acesta nu o să încheiem foarte multe programe din 2017 și ne așteptăm ca majoritatea dintre ele să fie închise în 2018 și multe dintre ele chiar în 2019. Sperăm că până în 2019, la sfârșit, să putem uh, să zicem că am încheiat foarte multe. Noastră ați cerut mai multă informație despre proiectele care sunt orientate spre interior. Putem să vă dăm informații despre ele. Sigur că în regiunile din Italia vă interesează probabil, dar au fost proiecte și uh, care aveau efect um, activ. O să vă dăm această informație în scris. În general, eu cred că remarcile dumneavoastră mi-arată foarte clar că există anumite slăbiciuni în capacitatea administrativă și eu zic că aceasta ne amintește că trebuie să continuăm eforturile noastre și noi facem eforturi foarte multe pentru ca să ajutăm la construirea unor capacități administrative mai bune prin intermediul asistenței uh, tehnice, dar și, după cum știți, prin uh, obiectivul tematic 11. Și dacă ne uităm la date, pare evident că lucrurile nu vor fi finalizate până la sfârșitul perioadei și că va trebui să continuăm și pe viitor. Domnule Monscur, Tema pe care ați evocat-o dumneavoastră a cooperării la interior, în interiorul uh, bazinelor geografice va fi cu siguranță reluată în comunicarea ulterioară pe o strategie reînnoită pentru regiunile ultraperiferice. Foarte concret, vreau să vă spun că suntem pe cale să revizuim situația actuală din punct de vedere al uh, combinațiilor posibile dintre diferitele fonduri și vedem dificultăți concrete aici. Cunoașteți probabil situația în jurul unui proiect foarte concret de uh, epurarea apelor în Saint-Martin, Saint Martin, unde Saint Martin trebuie să își, să cofinanțeze proiectul prin intermediul FED, Fondul European de Dezvoltare, dar San Martin participă prin FEDER. Deci, uh, constatăm că nu e o problemă de regulă, ci este vorba de un prim proiect de acest tip care există și uh, din start avem o schimbare de cap a unuia uh, din parte, dintre parteneri fără să aibă vreo legătură această schimbare cu programul în sine. Dar s-a creat o dificultate deja. Oricum, eu cred că dificultățile de reglementare, nu vorbesc aici de cele de uh, politică, dificultățile de reglementare ale acestor combinații rămân în continuare impresionante și trebuie să mergem către un sistem mai simplu de proiecte comune între ceea ce este un teritoriu al Uniunii pe de-o parte și ceea ce este un teritoriu terț în cealaltă parte, dar este un teritoriu vecin. Și deci comunicarea pe strategia renuită pentru regiunile ultraperiferice ar trebui să um, fie publicată și ea înainte de sfârșitul lunii octombrie. Domnul Novakov mi-a mai pus o întrebare. Reciclarea fondurilor care nu au fost uh, folosite, propunerea comisiei a fost că se poate face în termen general în cadrul omnibus. Consiliul pare să fie însă foarte mm, rezervat, nu prea dorește să meargă în acea direcție. Proiectul, uh, procesul de trilog uh, probabil o să schimbe lucrurile dar cel puțin asta este ceea ce am cerut noi. Ideea a fost însă să avem o rezervă generală pe care să o putem folosi oriunde în cadrul bugetului UE și cu siguranță Comisia în continuare consideră că aceasta ar fi uh, o îmbunătățire clară pentru gestiunea bugetară. O carte unică a regulilor, trebuie să ne uităm la documentul de reflexie încă o dată. L-am menționat, l-am menționat într-o manieră pozitivă. Dar e vorba de un document de reflexie al Comisiei. Nu este o poziționare clară a Comisiei, dar noi facem presiune în această direcție cât putem de mult, pentru că știți că este important pentru simplificare. Mergem dincolo de fondurile FACE aici, includem în uh, ele chiar aceleași uh, reguli pe ajutoarele de stat, aceleași proceduri pe ajutoarele de stat uh, din orizontul 2020 și achizițiile publice, pentru că sunt și acolo diferențe, probabil. Apoi revin la absorpția fondurilor. Mi-ar place să existe riscuri pe așa numitele eliberări de fonduri uh, spontane, uh, pentru că atunci s-ar mobiliza statele membre. Dar dacă ne uităm la mecanismul N plus 3, așa cum a fost el pus în aplicare acum, de fapt nici nu mai vorbim de N plus 3, ci de N plus 4, N plus 5, nu mai văd din păcate, niciun risc pentru eliberarea de fonduri uh, din oficiu pentru 2017, deci nu va exista nicio presiune pe statele membre să accelereze procedurile. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule director general, pentru această discuție foarte concretă și dinamică. Eu cred că ați permis colegilor să aibă o imagine mai clară despre subiecte care vă preocupă și care vor continua să ne preocupe și pe noi. Am înțeles foarte bine în uh, explicația noastră inițială, care a fost uh, explicarea proiectului actelor delegate cu referire la uh, acțiunile inovatoare care vor să inoveze proiecte, cu care se dorește inovarea unor proiecte, știți că Parlamentul poate să depună o obiecție în două luni sau să ceară un termen de reflexie de două luni suplimentare. Majoritatea colegilor, toți colegii, de fapt, primiseră informații de la staff și am putut să ascultăm explicațiile directorului general astfel. Eu vă propun, deci, pe baza elementelor pe care le-am ascultat aici, în această după-amiază, să nu ne opunem și să nu înaintăm o obiecție. Deci vreau să știu dacă există obiecții la faptul că noi nu ar trebui să punem o obiecție. Nu. Bine, mă bucur, așa că vă mulțumesc, domnule director general, și sper să ne regăsim uh, pe viitor pentru că să mai aprofundăm aceste schimburi. Vă mulțumesc. Nous poursuivons notre ordre du jour. Continuăm acum ordinea de zi. Să permitem câteva minute tuturor să se reinstaleze. Sal et Și cei care doresc să iasă din sală să iasă și o să îi mulțumesc foarte mult uh, acum domnului Hetman pentru că a așteptat atât de mult pentru ca să ne prezinte un raport foarte important despre Corpul European de Solidaritate și vă dau cuvântul imediat, domnule Hetman. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, n-a fost nevoie de răbdare pentru că fostul punct a fost unul foarte interesant. Și acum, trecând la Corpul European de Solidaritate, este al doilea schimb de opinie pe acest subiect. Ultima dată am vorbit despre un document prezentat de Comisia Europeană și am putut învăța mai multe despre ce vrea să facă Comisia. Știm cu toții despre ce este vorba. Permiteți-mi să mă acces pe documentul cu amendamentele mele. O imagine generală de ansamblu. Hmm. Încerc să subliniez importanța dimensiunii locale și regionale, fiindcă e vorba aici despre tinerii care se implică prin stagii de practică, prin uh, Uh, plasarea muncii. Și cred că acest document ar trebui să sublinieze regiunea locală și regională întreaga idee a corpului și finanțarea ar trebui să fie lucruri coerente cu programele naționale. Și propun să avem coerență și cu programele la nivel uh, regional și local, fiindcă, după cum spuneam chiar la început, toate aceste inițiative sunt pentru a servi comunitățile locale. Apoi, alt element subliniat, încă de ultima dată, este foarte important pentru mine personal, fiindcă Trebuia să fie proporția 80 la 20. 80% voluntari și inițiative pe bază de voluntariat și 20% uh, locuri noi de muncă. Eu cred că această proporție ar trebui să se schimbe puțin, să fie o proporție mai mare pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri. Mai ales că e o valoare adăugată importantă în momentul în care șomajul e ridicat. Și menționăm mai ales grupul 18-30 de ani. Crearea de locuri de muncă este relevantă pentru aceștia și ar trebui să fie proporția cel puțin de 30% în această inițiativă. Am dedicat mult timp în Parlamentul European uh, și atenție sporită persoanelor cu dizabilități în acest proiect de text. Protecția socială e inclusă și în uh, acest document, dar eu vreau să vorbesc concret despre persoanele cu dizabilități. Să fie clar pentru cei care vor parcurge textul. La amendamentul 7, propun următoarele. În propunerea inițială erau cinci parteneri. Eu zic că ar trebui să limităm totul la 5 parteneri și să vedem dacă în practică vom avea 2, 3, 6 sau 7. Nu știu de ce ar trebui să limităm numărul partenerilor în această etapă acum. Apoi, e un element care lipsește din document și doresc să-l introduc eu. un element care rezultă din ceea ce s-a întâmplat în ultima lună și jumătate. A fost cu tremurul din Kos, Grecia, un eveniment tragic. Dar am avut și furtuni tragice în nordul Poloniei. Și Instrumentul se aplică din iunie și am vrut să folosim acest instrument. Voiam să aduc în atenția autorităților locale posibilitatea de a folosi acești voluntari, iar putea să ajute în caz de catastrofe naturale. A rezultat însă că în sistemul actual primii voluntari puteau să ajungă acolo doar în februarie anul viitor. Eu cred că este important să notăm acest fapt. Asta nu se aplică în ceea ce privește munca în azil, de exemplu, dar în caz de dezastru natural, când e vorba de siguranță, când e vorba de pregătirea voluntarilor, această asistență ar trebui să se poată oferi aproape imediat. Pentru că atunci e nevoie de ea. Și mai târziu voi sublinia și posibilitatea de a folosi voluntarii în situații urgente fără precedent și care sunt menționate de către autorii inițiativei. Aștept cu nerăbdare o dezbatere amplă și sper să depuneți dumneavoastră amendamente. Felicit Comisia Europeană pentru un document foarte bun. Va fi foarte greu să băgăm de vină sau să propunem amendamente substanțiale. Vă mulțumesc! Pour uh, votre présentation. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și trebuie să spun că uh, Uniunea Europeană, prin acest tip de angajament, uh, poate să dobândească recunoaștere și uh, Comisia uh, CULT este competentă în fond pentru realizarea acestui document, dar și prin avizul colegului nostru uh, putem pune accentul pe importanța comunităților locale, pe dimensiunea regională și putem aduce o plus valoare propunerii Comisiei. din partea grupului de acum, raportorul din umbră. Grazie, președinte. L'argomento Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul de care discutăm este foarte pertinent. și pentru ca să putem consolida pe acest continent ideea subsidiarității, ideea importanței integrării și a recunoașterii reciproce a diferențelor. Într-un moment în care se simte din ce în ce mai mult tendința naționalistă, suveranistă și care convinge din ce în ce mai mulți tineri, trebuie să ne uităm la Europa nu uh, ei nu se uită la Europa ca la o oportunitate foarte mare, ci ca la un incident al istoriei. Și deci instrumentul despre care vorbim e util pentru ca să contracarăm așa ceva, pentru a promova exact o inversiune a tendenței, a tendinței acestea, o abordare culturală generală, complexă, care credem noi că este abordarea corectă, așa cum suntem noi uh, Parlamentul, un Parlament european. Eu aș vrea să subliniez câteva dubii pe care le am și câteva îngrijorări în legătură nu neapărat cu instrumentul ca atare, care mi se pare util și pertinent și cu siguranță pe viitor și eficient. Dar eu aș vrea să subliniez necesitatea de a defini cu exactitate mai mare și cu claritate mai mare uh, ce este până la urmă voluntariatul și ce ne oferă aceasta în politica activă de corectare a deficitelor pe piața muncii. Eu zic că e o temă care poate foarte des să ducă la interpretare și să creeze confuzii, care ar putea chiar să dezechilibreze câteodată sistemul. Cred că va trebui să ne gândim cum se va folosi tineretul, de exemplu, de timpul liber pe care îl are și cum putem folosi acest potențial, gândindu-ne poate la o altă cheie a lecturii, la altă formă de, in, de integrare pe piața muncii, altă formă decât voluntariatul, pentru că voluntariatul s-ar putea să nu fie neapărat uh, cheia în care vor citi acest text, ci tocmai vor vedea proiectul ca pe o șansă, ca pe o oportunitate de a intra, de a se introduce pe piața muncii. Deci trebuie să definim mai clar uh, responsabilitățile și nivelele de organizare ale statelor membre în această inițiativă. Mi se pare la fel de corect să o spun ca și colega mea că este foarte important să vedem cum se atribuie responsabilitățile la nivel local, la nivelul autorităților uh, regionale și locale. dacă suntem informați uh, despre exigențe, despre urgențe, uh, dacă aceste informații sunt puse la dispoziție, atunci uh, totdeauna și tinerii vor ști dacă vor mai degrabă să facă o muncă în domeniul mediului înconjurător sau în alte domenii. Mi se pare de aceea că e foarte important să vedem cum articulăm acest sistem și deci prioritatea de a transmite informații este una corectă. Apoi mai e și subiectul resurselor. Eu zic că um, resursele vin din programe, vin din alte inițiative ale uh, Parlamentului, ale Comisiei și mm, vor fi probleme din nou din cauza de confuzii, mai ales în acele comisii care văd că bugetul lor oricum are de suferit, bugetul de cheltuieli. Mi se pare că trebuie să mai definim toate aceste dubii, procedurile, modelele organizatorice, într-un subiect care este absolut acceptabil și pertinent și la care noi trebuie să mai uh, purtăm câteva discuții, dar discuția nu înseamnă că trebuie să trecem sub covor anumite pasaje care nu sunt destul de bine clarificate în document. Mulțumesc! Merci. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult din partea grupului ECR, colegul nostru. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Domnul Hartman și-a prezentat raportul. Și doresc să Mulțumesc pentru raport și pentru interesantele amendamente pe care în mare parte le susțin. În general, crearea Corpului European de Solidaritate poate fi o oportunitate de implicare a tinerilor europeni. Avem nevoie de mai mulți voluntari, mai multă solidaritate, ne lipsesc lucrurile acestea. Ne lipsește acest, această angajare în aceste inițiative al Uniunii Europene. Și mm, e poate util să-i angajăm, pe, să implicăm pe tineri, tineri aflați în niște situații dificile, inclusiv persoanele cu dizabilități, fiindcă s-a trecut cu vedere acest aspect în momentul în care uh, a fost uh, elaborat uh, documentul și este un aspect foarte important. Deci să avem o vedere și pe tinerii cu dizabilități. Și astfel să îi implicăm pe tineri și pentru a contracara cumva efectul dezastrelor naturale. Pentru că, mulțumit acestora, putem să avem uh, coeziune socială, răspundere socială a tinerilor. Vedem asta cu ce se întâmplă în Caraibe acum, cu dezastre naturale de acolo, iar tinerii pot participa Această inițiativă pentru Corpul European de Solidaritate ar trebui să fie suplimentată, îmbunătățită. Aș dori ca împreună cu grupul meu politic să particip, așa cum a anunțat deja raportorul, cam știm ce, în ce direcție să mergem cu textul acesta. La o primă privire, ar trebui să definim mult mai bine răspunderea autorităților uh, uh, subcentrale. Ar trebui de asemenea să finisăm strategia din programele diferite, să vedem care sunt responsabilitățile grupurilor voluntare în general. Asta nu înseamnă că n-am încredere în mișcarea voluntară sau în Erasmus Plus. Nici n-aș vrea să fim tentați să facem chiar ce ne taie capul, fiindcă avem nevoie de un cadru. În concluzie, ne oferă, corpul de solidaritate ne oferă posibilitatea să implicăm pe oameni, dar să ne gândim puțin și la a susține financiar statele membre, fiindcă ele știu cel mai bine care le sunt nevoile și știu cel mai bine ce se întâmplă cu șomajul în rândul tinerilor, cu excluziunea socială. Deci, să nu uităm care este rolul statelor membre. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Din partea grupului ALDE, domnul Tacula. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu uh, nu sunt decât membru supleant în această comisie, dar sunt raportor din umbră din partea grupului meu politic și pot să folosesc și limba maternă finlandeză. În ce privește acest proiect de aviz, mie mi se pare că este foarte bun. Sunt menționate aspecte importante legate de crearea acestui Corp European de Solidaritate, crearea uh, de posibilități pentru tineri pentru a-și demonstra sentimentul de solidaritate, pentru că este vorba de asumarea unor responsabilități comune de activități, acțiuni care să exprime acest sentiment de solidaritate. Și este important ca tinerii să aibă posibilitatea să își asume responsabilități prin desfășurarea unor activități practice spre binele comun pentru că uh, în felul acesta se poate crea o plusvaloare în societatea noastră, nu doar prin activitatea pe plan administrativ, toți cetățenii europeni trebuie să aibă sentimentul că au o răspundere pentru viața proprie și pentru viața altora și este important ca tinerii să poată să aducă o contribuție în acest sens printr-o activitate concretă, pentru că până la urmă faptele sunt importante. Mie în această propunere îmi place în mod deosebit faptul că este vorba despre uh, activități uh, la care poate să participe uh, tineretul. În mod special, în momentul de față, este importantă conlucrarea oamenilor, implicarea în activități comune. Am uh, văzut uh, cu toții cum uh, se întâmplă ca în mass media electronică să fie reflectat doar sporadic experiența unor acțiuni comune. Deci, mm, aici este vorba despre tineri, despre responsabilizarea lor și asta ne și propunem. Eu sunt de acord uh, cu domnul Hetman că acest corp de solidaritate europeană uh, poate să acționeze pe plan local și pe plan regional. Și este important ca această dimensiune să fie consolidată. Doresc să îi mulțumesc domnului Hetman pentru foarte bună activitate desfășurată și eu cred că prin acest proiect de aviz putem să uh, contribuim la îmbunătățirea uh, propunerea făcută din partea Comisiei. Mulțumesc încă o dată pentru această propunere eh, foarte pozitivă din eh, partea Uniunii Europene, din partea Parlamentului European va avea o valoare adăugată și în uh, ochii cetățenului european și vom putea în felul acesta proiectul comun european să-l promovăm. Președintele, mulțumesc foarte mult! Doamna Michels din partea GUE nu este prezentă, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doresc să mulțumesc colegului Hetman, spune domnul Rope, și uh, în numele domnului Lent, că uh, cer scuze că nu poate să participe Grupul politic al verzilor salută această inițiativă pentru că creează tinerilor posibilitatea să dobândească experiență prin acțiuni eh, la care participă voluntar iar această experiență va putea să fie valorificată mai târziu eh, la locul de muncă. Salutăm, bineînțeles, înființarea acestui corp european de solidaritate și mai ales uh, latura ocupațională pe care o oferă. Comisia dorește să contribuie la ocuparea forței de muncă a tinerilor, care în clipa de față uh, este afectată de uh, rata șomajului. Dar, pe de altă parte, uh, prin crearea acestui corp de solidaritate, nu cred că putem reduce șomajul în rândul tinerilor. Noi uh, suntem îngrijorați de faptul că acest uh, corp ar putea să fie folosit pur și simplu ca un fel de sursă ieftină de muncă. Um, Erasmus Plus sau uh, serviciul uh, voluntarilor europeni ar uh, putea să îndeplinească aceleași atribuții și nu am vrea ca aceste structuri să intre în competiție între ele. În ce privește uh, sinergia, ar trebui să găsim soluții și să vedem care sunt organizațiile partenere care pot să se implice în activitatea Corpului uh, uh, European de Solidaritate și uh, trebuie să creăm din acest punct de vedere garanții. Aceste programe pot să fie foarte utile pentru și pe plan local. Deci acest potențial ar trebui să poată fi exploatat, dar să ne gândim și la îndeplinirea unor sarcini sociale la fața locului. De pildă, persoanele cu dizabilități ar putea să poată fi uh, avantajate prin existența acestui corp. Mulțumesc foarte mult, doamna Roza D'Amato. Președinte, uh, tema Mulțumesc, domnule președinte. Tema proiectului de raport din partea domnului Hetman e esențial, având în vedere și numeroasele dezastre naturale pe care le-am uh, văzut anul acesta și are o valoare simbolică foarte puternică în general. Așa cum a spus-o și președintele Juncker în discursul său asupra starea Uniunii din 2016, dânsul spunea că obiectivul Corpului European de Solidaritate este să dea tinerilor oportunitatea de a participa la mai multe activități de solidaritate în situații dificile care se întâmplă în Uniunea Europeană. Participarea tinerilor însă nu va ajuta numai tinerilor, ci uh, va uh, contribui și la eforturile autorităților locale și naționale pentru și întreprinderilor să facă față mai bine unor provocări și crize. Așa cum am spus-o deja în schimbul de opinii, înainte de pauza parlamentară de vară, am spus că spiritul acesta este absolut de salutat și se va uh, ajunge la un acord. Însă avem câteva întrebări în legătură cu bugetul, în primul rând. Nu numai pentru că sunt 340 de milioane pentru a mobiliza 120 de mii de tineri, dar ne întrebăm și despre resursele care vin din alte programe, fie că e vorba de 200 de milioane de la Erasmus Plus sau dacă e vorba de programul de ocupare ocupație, inovare socială 10 milioane, de la Fondul Social European alte milioane. Deci eu aș vrea să evaluăm dacă acestea sunt condițiile cele mai bune pentru a crește acele 86 de milioane care derivă din uh, marja nealocată de la rubrica 1A. Deci, în loc să luăm uh, tot timpul de la alte programe, ar fi mai bine să ne gândim dacă n-am putea folosi marja. Sunt de acord pe necesitatea de a bugeta exigențele și nevoile programului și să facem o selecție a tinerilor deja, dar printr-un mecanism care să nu coste prea mult din punct de vedere birocratic. Și în final, aș vrea să vă vorbesc despre instanțele pe de, de, de um, deciziile pe care le-a luat Parlamentul în rezoluția sa din aprilie, se invite Comisia în punerea în aplicare a Corpului de Solidaritate să se ajungă la o distinție foarte clară între activitățile de voluntariat și um, stagiile în uh, întreprinderi, deci trebuie să se facă o diferență foarte clară între voluntariat și muncă. Uh, se sublinieze de asemenea că trebuie să ne ocupăm de monitorizarea uh, muncii, de mediul muncii și uh, aceasta cu scopul de a putea uh, să definim mai bine sarcinile acestor voluntari sau acestor lucrători în Corpul European de Solidaritate. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Avant de... Mulțumesc foarte mult. Înainte de a-i da cuvântul din nou raportorului, avem plăcerea să avem Uh, din partea Direcției Generale pentru Cultură uh, prezența unui coleg și îi dau cuvântul. Bună ziua tuturor! Este o plăcere pentru mine să mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră și să am un schimb de vederi în legătură cu o propunere pe care și dumneavoastră ați considerat-o a fi foarte pozitivă pentru că prin această propunere noi putem să stimulăm uh, angajamentul tinerilor din Europa de a acționa și aș sublinia un aspect. Este vorba de toți cetățenii tineri pentru că acordăm o mare atenție uh, aspectului de incluziune în această propunere. Nu e vorba doar de dizabilități, dar și de multe alte obstacole care se află în clipa de față, poate în calea tinerilor, în ce privește implicarea lor în programele europene. Deci vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, ne vom ține seama de ele. Și ă, înainte de a mă referi concret la câteva din ele, aș sublinia ă, rolul important al actorilor locali și regionali, nu doar în implementarea Corpului European de Solidaritate, dar și în ce privește diseminarea ă, spiritului și oportunităților pe care acest corp al solidarității îl va oferi tinerilor din Europa. Dar acum câteva aspecte concrete. această repartizare 80% și 20% voluntari respectiv angajați în Corpul European de Solidaritate. Această uh, proporție se bazează pe uh, bugetul existent. Noi nu vrem să reducem oportunitățile de implicare uh, pe bază voluntară la programul Erasmus iar în ce privește Erasmus Plus și Serviciul de Voluntariat European, susțin aceste implicări voluntare. Trebuie să putem păstra ambele tipuri de activități. Bani de la Erasmus Plus se pot transfera spre Corpul European de Solidaritate, dar pentru că mai există și acest aspect de incluziune, am introdus câteva uh, forme noi de implicare. Deci această proporție 80%-20% reflectă o situație uh, legată de aspectele financiare și noi nu vrem să reducem numărul activităților voluntare care deja uh, sunt uh, funcționale. În ce privește acest uh, proces. Este un exemplu frumos de a acționa la fața locului, este vorba de implicarea tinerilor pe plan local, poate fi un grup informal de tineri care nici măcar nu trebuie să fie membri ai unei organizații. Și noi avem posibilitatea în felul acesta să aducem eforturile europene la firul ierbii pe plan local. Deci, nu uh, mai introducem și o dimensiune transnațională. După aceea, dați-mi voie să mă refer la alt aspect, poate puțin tehnic în ce privește bugetul. Eu am înțeles că prin amendamentele dumneavoastră că ne solicitați să specificăm sursele de finanțare. Surse care vin din programul Erasmus Plus, din programul EASY și de asemenea uh, din uh, programul uh, Global Margin. Dar în clipa de față, în momentul în care regulamentele intră în vigoare, aceste sume nu mai sunt legate strict de sursele programelor din care uh, provin. spre deosebire de fondurile care urmează să fie alocate după aceea în programul LIFE, de pildă. Aceste sume vor figura în rubricile în care au figurat inițial și deservesc obiectivele definite în programele respective. Eu înțeleg nevoia politică de a cunoaște sursa de finanțare. Dar uh, noi putem avea această exprimare tehnică prin regulament. De asemenea, am reținut și faptul că există o propunere să existe niște raportări privind uh, participarea. Acest lucru se practică și în cadrul programului Erasmus dar eu cred că nu trebuie neapărat să menționăm în regulament, pentru că se creează o strictețe. Anumiți participanți poate că își vor întrerupe activitatea din motive de sănătate, așa ar putea să aibă această libertate. Alte două chestiuni la care doresc să mă refer. Răspunsul prompt, imediat, implicarea atunci când uh, s-au produs uh, dezastre, catastrofe naturale, cu tremurul din Grecia sau uh, inundațiile din Europa. Voluntarii trebuie să vină din domenii diferite care ar trebui să poată să reacționeze prompt, iar acest uh, răspuns trebuie să vină din partea unor persoane care sunt bine pregătite în acest sens, care sunt specializate. Deci, uh, în ce privește prevenirea uh, catastrofelor naturale sau o intervenție după ce uh, primele echipe au intervenit, este mai degrabă domeniul adecvat. Deci, um, sigur că um, trebuie la un moment dat să se poată acționa prompt. Iar în ce privește uh, această afirmație că s-ar putea recurge la forță de muncă ieftină, să ne vă spun că voluntarii, de fapt, nu îi înlocuiesc pe cei care dețin locuri de muncă permanente. Sigur că există proceduri clare de verificare legate de tipul de activități pe care voluntarii pot să le practice. Și sigur că uh, noi putem verifica dacă uh, cumva ei contribuie la o activitate profitabilă care uh, ar putea să înlocuiască eventual lucrătorii angajați cu contract sau nu. Există această posibilitate de analiză. Acestea au fost intervențiile mele și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc Dorește domnul Christoph Hetman să facă observații? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru această dezbatere și pentru toate observațiile făcute. Prima concluzie pe care pot să o trag. Suntem de acord în ce privește ideea de bază legată de crearea acestui corp de solidaritate. Se pare că nu uh, există, din acest punct de vedere, o situație conflictuală. Există un consens. Nu uh, pot să. Uh, um, nu am înțeles din partea colegilor care exista critici care să ducă la situații controversate. Sigur că sunt deschis uh, des, discuțiilor uh, în continuare pentru a introduce eventual sugestii în acest uh, aviz, dar în felul acesta poate s-ar și lungi foarte mult documentul noi de fiecare dată discutăm acest lucru. Ne dorim, de fapt, să realizăm documente cât mai concise. Dar, sigur, întotdeauna există elemente care uh, poate ar mai putea fi avute în vedere. De pildă, uh, să ne gândim ce înseamnă deja, uh, de fapt, o intervenție voluntară. Rămân deschis în continuare dezbaterii. Iar în ce privește finanțarea, chestiune care de asemenea a fost evocată de către doamna Damato, făcând trimitere și la riscul de crearea unor locuri de muncă ieftine. Mă bucur că reprezentantul Comisiei a răspuns la acest lucru. Înțeleg problema finanțării, înțeleg și argumentele care au fost invocate de către domnul director în ce privește aceste procentaje 80% uh, voluntar și 20% uh, activitate remunerată. Personal aș uh, face o altă repartizare, 70% și 30%, dar eu tratez lucrurile mai degrabă simbolic. Poate că ar trebui uh, să existe uh, o proporție mai echilibrată, pentru că este și un semnal pe care îl dăm noi tinerilor din Europa nu trebuie să apară nici măcar bănuiala că uh, ar fi vorba, de fapt, de crearea unor locuri de muncă ieftine, de... pentru că nu acesta ar fi un semnal fericit în ochii opiniei publice. Parlamentul nu își dorește așa ceva. Trebuie să demonstrăm că luăm lucrurile foarte în serios și că valorificăm orice instrument pe care Uniunea Europeană îl creează. De fiecare dată noi, de fapt, ne străduim să creăm noi locuri de muncă, în mod special pentru generația tânără. Asta are și o valoare simbolică și poate să însuflețească dezbaterea, ține și de faima acestui corp de solidaritate. Dacă um, apare această conotație de forță de muncă ieftină, nu va fi bine deloc. Deci, pe de altă parte, sigur, atunci când uh, se produc catastrofe uh, naturale, în primul rând, experții, forțele specializate trebuie să intervină. Dacă ne confruntăm cu o asemenea uh, situație. Pe de altă parte, în situații ca cea din Grecia sau uh, cea uh, creată acum în Caraibe sau situația din Polonia sau cu tremurul din Italia. Aceste salvatorii nu participă și la reconstrucție. Asta ține după aceea de competența uh, administrației locale și uh, trebuie să venim uh, acolo în ajutorarea celor care și-au pierdut eventual casa. Acolo pot interveni tinerii care pot să dea o mână de ajutor. Deci, în ce privește Grecia și Polonia, acest lucru ar fi posibil. Acolo ar putea interveni Corpul European de Solidaritate. Să nu mă înțelegeți greșit. Dacă vor uh, veni uh, voluntarii abia în luna februarie, când de fapt în uh, iarna se face simțită deja în noiembrie și atunci ar trebui oamenii să aibă un adăpost, se intervine foarte târziu. Deci uh, ar trebui sigur ca acest corp de solidaritate să poată să intervină mai repede, abia atunci um, și efortul uh, tinerilor în asemenea situații devine mai vizibil nu există niciun dubiu din acest punct de vedere. Dar, sigur, atunci când se produce o catastrofă naturală, întâi trebuie experții să intervină. După aceea, însă, uh, imediat după aceea, când este posibil să uh, intervină tinerii, ar trebui ca ă, și timpul ă, să se scurteze până când ei intră în acțiune. Mulțumesc tuturor pentru observații, mă bucur că am avut ocazia să vorbim pe acest subiect, ă, vom continua dialogul, pentru că această idee de creare a unui asemenea corp european de solidaritate este o idee fericită și putem uh, să aducem o plus valoare pe plan european. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și pentru angajamentul pe care dumneavoastră îl demonstrați în activitatea pe marginea acestui dosar uh, și sperăm că să existe pe marginea acestui uh, raport un consens între grupurile politice. Calendarul fără de parcurs încă nu a fost uh, stabilit uh, și uh, există și solicitare din partea Comisiei pentru Afaceri Sociale să poată să se pronunțe. Deci, Până pe 14 septembrie, la orele 17, noi avem posibilitatea să înaintăm amendamente. În cazul acesta trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba de aprobarea deciziilor coordonatorilor. Dumneavoastră ați primit un rezumat al deciziilor și cred că putem să le adoptăm. Precizez că există o comunicare a Comisiei Uh, privind uraganul Irma va avea loc miercuri după amiază în plen la Strasburg această comunicare. Dacă nu există nelămuriri, a fost o plăcere să pot uh, conduce lucrările Comisiei Regii. Mulțumesc și interpreților și tuturor celor care uh, au participat la buna desfășurare a discuțiilor noastre. Următoarea întâlnire va avea loc pe 9 octombrie în intervalul 15-18.30 și pe 10 octombrie de la 9 la 12.30. Vă doresc o seară plăcută tuturor!